Señoras señores. Doamnelor și domnilor, domnule secretar general, dragă Olga, dragi prietene, dragi prieteni. Aș vrea, în primul rând, să vă salut și să vă spun bun venit la Parlamentul European în calitate de vicepreședinte al Parlamentului și responsabil, plin de pasiune, de problemele multilingvismului în această instituție. O, multilingvismul este aici la noi un element cheie al uh, existenței noastre și al felului în care funcționăm. Și subliniind prezența aici a doamnei Vasiliu, prietena mea, responsabilă cu cultura, multilingvismul și tineretul la Comisia Europeană, deci în executivul comunitar, și dorind să profit de asemenea de prezența secretarului general al Parlamentului European, prima autoritate administrativă a Parlamentului European, și pentru că astăzi este o zi foarte importantă, după cum știți foarte bine, este summitul european De aceea aș vrea să le mulțumesc încă o dată în plus pentru că se află aici cu noi și aș vrea să mă limitez la o scurtă prezentare și după ce dânsii vor fi făcut uh, discursul lor introductiv, voi uh, face o prezentare mai pe larg în fața acestei audiențe atât uh, de numeroasă și de interesată. Și pentru că este o întâlnire excepțională, deosebită, pentru că este reprezentată aici uh, o varietate foarte mare de instituții și uh, numărul reprezentanților este deosebit de mare. Această conferință a fost o inițiativă și este o inițiativă care, din câte știu eu, nu are precedent o inițiativă de, care, de la care așteptăm foarte mult. Se află astăzi aici uh, mulți dintre cei care au multe de spus și care fac foarte multe în domeniul multilingvismului. Autorități politice, de la instituțiile europene, rectori, decani ai universităților europene, cei mai uh, mari responsabili pentru formarea de interpreți în Uniunea Europeană, în țările candidate, în Liban, Rusia, Statele Unite, China, și uh, din țări de pe continentul african. Se află aici șefii serviciilor de interpretare de la organizații internaționale și naționale și, de asemenea, membrii ai IHTI și reprezentanți ai ALMDP și reprezentanți numeroși în domeniul cercetării, într-un domeniu atât de important pentru noi cum sunt uh, noile tehnologii. De aceea aș vrea să felicit și să mulțumesc Direcției Generale de uh, Interpretare, în special pe uh, directoarea sa generală și prietena mea, doamna Olga Cosmidu, care este un fel de uh, Sfântul Duh. Știți că Sfântul Duh era responsabil cu limbile în mitologia creștină. Deci, uh, dacă e să vedem lucrurile în această perspectivă, cred că Olga a făcut acest lucru și Suzan, de asemenea, a fost mâna sa dreaptă pentru organizarea acestei conferințe. Așa că trebuie să-i mulțumim cu toții pentru ceea ce a făcut. Așa că închei aici, am să-mi păstrez pentru mai târziu următoarele reflexii pe care vreau să le fac și am să dau cuvântul doamnei Vasiliu, subliniind faptul că tocmai m-am întors din țara dânsei și aș vrea să spun că autoritățile cipriote au făcut uh, un lucru deosebit în cadrul președinției comunitare. Este o adevărată plăcere pentru mine să recunosc uh, eforturile și munca pe care a depus-o la nivelul președinției, pentru că acestea includ și eforturile pentru a avea relații bune între autorități și Parlamentul European. Mulțumesc și îți dau cuvântul. Dear friends, Dragi prieteni, domnule vicepreședinte Martinez, stimate domnule secretar general, doamnă Cosmidu, stimați rectori, doamnelor și domnilor. Mă bucur nespus să pot face această prezentare introductivă la conferința rectorilor de astăzi. Mă bucur și mai mult, dat fiind că în această sală, chiar în această sală a avut loc audierea mea uh, la Parlamentul European înainte de a fi confirmat în funcția de comisar. Multilingvismul a stat uh, în miezul Uniunii Europene încă de la începuturile sale din anii 50. Învățarea limbilor străine îi ajută pe toți cetățenii să se îmbogățească cultural, social și profesional. Deschide mințile oamenilor către diversitatea minunată care reprezintă un element crucial al identității noastre europene astfel încât una dintre prioritățile mele în funcția de comisar este de a sprijini nu numai cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, dar în egală măsură cele 60, aproape 60 de limbi minoritare sau regionale ale Europei. Sunt convinsă că trebuie să promovăm învățarea limbilor străine de la o vârstă fragedă. fragedă. Acum 10 ani, la Barcelona, Liderii Uniunii Europene au uh, stabilit uh, o viziune ambițioasă de învățare a limbilor și contribuția pe care și-o aduce aceasta la educația fiecărui copil. Scopul era clar, și anume de a îmbunătăți stăpânirea de competențe de bază, mai ales uh, prin predarea a două alte limbi în afară de limba maternă sau pri, limba, prima limbă, încă de la o vârstă fragedă. Astăzi este normal să încercăm să facem un bilanț al acestui proces. Cât de folositor a fost obiectivul de la Barcelona? Cât de mult progres am înregistrat până acum? Ce urmează de făcut? În ciuda unei crize economice adânci, Uniunea, uh, obiectivul uh, principal al Uniunii Europene nu s-a schimbat, și anume de a conlucra în vederea unei societăți mai bune, respectând pe de-a întregul diferențele pe care le avem între noi. Credem în continuare că libertatea, egalitatea, solidaritatea și diversitatea pot să meargă mână în mână către o strădanie comună, iar limba joacă un rol hotărător în această misiune. În calitate de comisar pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, acord foarte multă importanță contribuției pe care și-o aduc activitățile din domeniul limbilor străine societății pe de-a întregul și consider că într-o lume din ce în ce mai mobilă și interconectată, multilingvismul a devenit o necesitate care nu poate fi trecută cu vederea. Astăzi discutăm despre noi tehnologii și învățământ. Imediat îmi vine în minte ideea de e-learning, învățământ electronic. Acesta este un instrument pe care serviciile de interpretare se folosesc din ce în ce mai mult pentru a ajuta formării noilor interpreți de conferințe în universitățile partenere din toată Europa și nu numai. Se ivesc noi șanse prin aceste inovații recente. Două inovații recente. În primul rând vreau să mă refer la Speech Repository, depozitul de discursuri care a fost lansat în 2007 prin Directoratul General al Comisiei Europene, Directoratul General de Interpretare al Comisiei Europene și care este folosit de studenți în principal pentru uh, pentru formare și practică în toate universitățile la ora actuală. Speech Repository conține la ora actuală peste 2250 de clipuri video, înregistrări video, atât discursuri cu scop didactic și discursuri reale, în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, precum și în unele limbi ale unor țări terțe. Acest material ajută studenții să-și îmbunătățească limbile pe care le studiază și să își exerseze competențele de interpretare necesare. Al doilea element important de inovare reprezintă cursurile virtuale bilaterale și multilaterale. Se vorba de videoconferințe care aduc la oaltă formatori din domeniul interpretării de la instituțiile europene, adică serviciile de interpretare ale Comisiei și Parlamentului, cu alte 15 universități partenere din Europa și din afara acesteia. În timpul acestor cursuri virtuale, studenții sunt evaluați de la Bruxelles de către formatori, interpreți profesioniști în conformitate cu standardele cerute de instituțiile europene. E-learning, învățământul electronic, ajută chiar și angajaților, uh, interpreților de la uh, Directoratul General de Interpretare în ceea ce privește învățarea de limbi străine și dobândirea de cunoștințe specializate și chestiuni discutate în reuniunile europene, mulțumită portalului de formare. Aceste cursuri uh, sporesc calitatea interpretării oferite de interpreții noștri. Acest portal al formării, Training Portal, găzduiește registrări video și, și um, conferințe tematice de la programul de formare de la DJ Interpretation sau de la conferințele din timpul prânzului organizate de, un, de serviciul de interpretare. Iar aceste conferințe sunt folosite ca material de formare pentru, de către colegi. O principală provocare în ceea ce privește folosirea noilor tehnologii în interpretare este de dată recentă și a uh, pătruns în lumina reflectoarelor în timpul uh, crizei norului de cenușă din primăvara lui 2010, dat fiind că transportul aerian a fost extrem de afectat la ora aceea, era urgent să se găsească un uh, mod adecvat uh, de a stabili o legătură cu locații îndepărtate prin video, printr-un sistem de videoconferință și interpretare. Mi-amintesc în modul în care serviciile de interpretare ale Comisiei au reușit să organizeze, din scurt, uh, o reuniune urgentă a Colegiului Comisarilor, oferind interpretare pentru toată lumea, inclusiv pentru cei care erau în locațiile cele mai îndepărtate. Așteptările s-au dezvoltat de atunci, pe de o parte, datorită uh, chestiunilor ecologice în ceea ce privește transportul aerian, reducerea bugetelor administrative atât uh, la Parlamentul, atât la instituțiile europene cât și la statele membre, dar și datorită uh, ocaziilor și șanselor create de dezvoltarea tehnologică. Milioane de persoane eh, asistă la modul în care zi de zi telefoanele inteligente, aceste smartphone-uri și tabletele, le fac viața mai ușoară. Iată deci, există așteptări în ceea, ce prive, în ceea ce privește realizările pe care le-ar putea aduce tehnologia în context profesional iar posibilitatea de a exploata aceste tehnologii la maxim joacă un rol crucial dacă dorim să avem o comunicare multilingvă de nivel înalt care să sprijine un proces decizionar eficient. Un aspect foarte important al dezvoltării tehnologice, tehnologice reprezintă și folosirea mediilor sociale, cum ar fi Facebook și YouTube. Serviciile de interpretare ale instituțiilor europene au recunoscut foarte rapid șansele de comunicare oferite de aceste medii și le-au folosit uh, pe larg pentru a atrage pe tineri în, uh, către meseria de interpret. Este imposibil să ne opunem acestui val de schimbare tehnologică. Tehnologia a revoluționat societatea în multe domenii pe întreg mapamondul, inclusiv în ceea ce privește învățarea de limbi străine, modul în care se predă aceasta în școli. Internetul a devenit uh, un uh, mijloc de învățare, de punere în comun și de cooperare în moduri care erau de neînchipuit acum câțiva ani. Cu toate acestea, succesul de durată este garantat de pregătirea studenților să interacționeze și să învețe în acest uh, mediu online astfel încât integrarea tehnologiei în metodele de predare joacă un rol foarte important și dorim ca absolvenții să, de- deci- să dețină un uh, amestec de competențe potrivit pieței muncii. Bineînțeles, ar fi bine să integrăm folosirea tehnologiei într-o practică mainstream în ceea ce privește învățarea de limbi, dar trebuie să demonstrăm mai întâi că eficientizează învățarea limbilor străine. Nu putem să urmăm acest scop pentru scopul în sine. Tehnologie, tehnologia transformă, ne transformă viața și uh, dacă ne închipuim că educația, învățământul poate să rămână deoparte, înseamnă că ignorăm potențialul acestor tehnologii emergente. Îmbrățișarea inovării înseamnă că, înseamnă că ne adaptăm unui, unui nou uh, fel de învățare și, bineînțeles, de predare. Tehnologia nu va înlocui uh, profesorii de limbi străine și nu îi va face pe profesorii de limbi străine care nu sunt buni să devină buni peste noapte. Mai mult, nu este o baghetă magică care îi vrăjește pe studenții dezinteresați sau care nu sunt dornici de muncă în învățăcei rapizi. Tehnologia nu poate să te transforme peste noapte într-un interpret bun dacă nu ești un student cu un har pentru limbi străine și comunicare și dacă nu ai curiozitatea necesară pentru cultura generală. Dar tehnologia este deja disponibilă profesorilor competenți și celor care doresc să învețe și prezentând un instrumentar foarte larg în ceea ce privește extinderea mediului de învățământ în afara clasei tradiționale. Consider că în ceea ce privește formarea interpreților, ar fi de neînchipuit la ora actuală să nu-i învățăm pe studenți cum să lucreze în fața unui ecran sau cum să consulte bazele de date terminologice online. Ar fi de neînchipuit să nu-i pregătim pentru un viitor al reuniunilor fără documente de hârtie. Trebuie să îmbrățișăm tehnologia și inovația cu mintea deschisă și să profităm de ele în fiecare domeniu, inclusiv, bineînțeles, în lumea fascinantă a interpretării de conferințe. În acest sens, vreau să felicit instituțiile europene, serviciile de interpretare ale acestor instituții, pentru faptul că sunt vârf de lance în ceea ce privește evoluțiile tehnologice în domeniul lor de competență. Când vine vorba de folosirea noilor tehnologii în management, în formarea interpreților și în viața profesională a interpreților, Notez cu bucurie și mândrie faptul că serviciile noastre sunt, cum am spus, un vârf de, len, de lance, sunt motorul în ceea, ce, în ceea ce privește acest domeniu și sunt gata să facă schimb de experiență cu universitățile partenere. Această abordare proactivă joacă un rol foarte important în asigurarea faptului că următoarele generații de interpreți de conferințe pătrund pe această piață din ce în ce mai plină de provocări, uh, pregătiți pentru marile provocări care urmează. Vă urez, doamnelor și domnilor, o conferință încununată de succes și discuții foarte rodnice. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult, doamnă comisar. Mulțumesc pentru cuvintele tale, care sunt o sursă de inspirație pentru noi toți. Acum vom da cuvântul domnului Klaus Vele, secretar general al Parlamentului European, și care, în afară de această funcție, este o persoană cu un CV foarte bogat aici în instituția noastră. Și acestea i-au permis să ajungă la Secretariatul General, dar nu numai atât, ci cunoscând foarte bine cum funcționează întreaga structură a instituției noastre, grupuri politice, comisii și așa mai departe. Mulțumim pentru prezența ta, Claus, și te rog, îți dau cuvântul. Thank you very much, Mr. President. Thank... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim și doamne comisar și cred că astăzi avem o ocazie unică, o șansă unică, nu doar pentru domniile voastre, ci și pentru noi. Și de ce spun asta? Pentru că în rândurile dumneavoastră avem 30 de rectori care se ocupă acum de educarea interpreților viitorului. Știm cu toții că interpreții sunt uh, din ce în ce mai mult o uh, resursă insuficientă. Știm că există o competiție pentru cei mai buni interpreți în multe limbi și poate că peste 10 ani situația va fi uh, încă și mai dificilă decât e astăzi. Deci aș dori să vă ofer niște argumente ca să vă conving să trimiteți pe cei mai buni dintre studenții dumneavoastră la Parlamentul European aș avea chiar 10 asemenea argumente. În primul rând, sigur că deja e un argument de nerefuzat, pentru că cine nu ar dori să lucreze pentru câștigătorul Premiului Nobel pentru pace? Iată un argument comun cu Comisia Europeană, cu Consiliul și cu toate instituțiile europene. În al doilea rând, aș dori să afirm că în Europa avem ultima mare viziune politică încă în viață, deoarece în secolul uh, 20 au existat mari viziuni, dar acestea aveau natură totalitară, motiv pentru care au dat greș și au cauzat multe efecte negative pretutindeni. Viziunea europeană a supraviețuit pentru că nu a fost o viziune totalitară. E vorba de viziune a compromisului, a cooperării, a conlucrării și a negocierii. Cel de-al treilea argument pe care vi l-aș oferi, sigur trebuie să le transmiteți mai departe studenților dumneavoastră, dar aș vrea să vă spun acum că dacă uh, lucrați aici, lucrați în locul unde astăzi are loc schimbarea, adică la nivel european. Schimbarea are loc în Parlamentul European aș putea cita din experiențele noastre cele mai recente. Iată, am avut o dezbatere foarte interesantă, mai ales între tinerii din Europa, în legătură cu propunerea ACTA. Și pe internet, foarte mulți au fost activi eh, cu multe argumente politice, dar cine a avut ultimul cuvânt pe tema ACTA și a decis să stopeze lucrurile a fost Parlamentul European. Iată, deci aici e locul unde se iau deciziile majore. Eh, am dat doar un exemplu, dar m-aș putea referi la regulamentul financiar, acesta e cel mai interesant loc dacă dumneavoastră sunteți activ uh, și vă interesează politica. De asemenea, Parlamentul European e locul în care noi construim democrația europeană. Deci cei care sunt interesați de acest proces nu se pot afla într-un loc mai bun decât Parlamentul European și uh, timp de 60 de ani noi am luptat pentru drepturile noastre, acum suntem pe picior de egalitate cu celelalte instituții ca legiuitori și uh, putem exercita controlul uh, asupra uh, ramurii executive atunci când e vorba de condițiile economice și de toate schimbările uh, prin care trece Europa. Cel de-al cincilea argument al meu ar fi că Parlamentul European e locul unde argumentele contează noi nu avem o majoritate fixă aici la Parlament și nu avem nicio minoritate fixă. Nu avem o situație în care doar pentru că reprezinți majoritatea ai neapărat dreptate sau doar pentru că ești într-o minoritate ă, niciodată nu, nu ți se dă dreptate. Totdeauna în legătură cu orice fel de lege, majoritatea trebuie să fie câștigată cu argumente. În al șaselea rând, la Parlamentul European dumneavoastră puteți găsi, găsi puteți găsi ierarhii uh, foarte bine uh, funcționând, dar uh, totuși nu uh, prea puternice, pentru că toți cei care uh, se consideră prea importanți, imediat sunt readuși cu picioarele pe pământ. Apoi, în cel de-al șaptelea rând, aici e un loc unde se poate utiliza spiritul de întreprinzător. Noi trebuie să ne bazăm și a trebuit timp de 60 de ani să ne bazăm pe spiritul de întreprinzător, pentru că uh, prima oară n-am avut foarte multe drepturi. Deci, în acești 60 de ani, motoul de bază al Parlamentului a fost că n am nicio șansă, dar o utilizăm și am văzut că după 60 de ani uh, am făcut destul de multe și am câștigat destul de multe. În cel de-al optulea rând, uh, pe care uh, aș dori să vă rog să transmiteți, că acesta este un loc minunat pentru educația multiculturală, multinațională. Într-o uh, conferință nu te întâlnești doar cu colegi din alte țări, ci lucrezi în fiecare zi într-un mediu multinațional, multicultural, cu 27 de state membre, 23 de limbi oficiale și mai mult decât atât. Cel de-al nouălea argument pe care aș dori să-l transmiteți este că acesta este locul în care puteți intra în contact cu oameni din întreaga lume. Parlamentul European are delegații care se deplasează în întreaga lume, avem contacte, cunoștințe în întreaga lume și sigur că și interpreții sunt foarte implicați în toate aceste procese. Și cel de-al zecelea argument al meu, și sper că am fost convingător și că ne veți trimite cei mai capabili studenți ai dumneavoastră, ca interpret din punct de vedere profesional. Nu știu, spuneți-mi de dacă cunoașteți un alt loc din lume în care puteți lucra în permanență cu un mediu de 23 de limbi oficiale. Nu este nici o altă instituție în lume în care să se lucreze în permanență, simultan, cu 23 de limbi oficiale. Deci dacă dumneavoastră căutați cel mai de calitate loc de a munci în întreaga lume ca interpret, acesta este Parlamentul European. Mulțumesc! Queridas, queridas amigas. Dragi prieteni, după ce am ascultat-o pe doamna Vasiliu și pe domnul Claus Vele, care probabil că vor trebui să părăsească sala undeva în timpul intervenției mele, aș vrea să încep acum uh, să fac câteva reflexii în calitate de responsabil politic, în primul rând, dar fără să țin cont de acele limite impuse de limbajul diplomatic uh, al administrației. În primul rând, Aș vrea să vă spun că înțelegeți cu toții că este o ocazie extraordinară, nu știu dacă chiar de nerepetat, pentru că, după cum știți, miracolele se repete. Eu nu întâlnisem până acum o astfel de reuniune ca aceasta și pot să vă spun că sunt de mult timp aici la Parlament și lucrez în acest domeniu al multilingvismului. Deci este o ocazie cu adevărat extraordinară pentru a putea uh, face un schimb de reflexii cu dumneavoastră. În primul rând, aș vrea să vă spun în ce măsură multilingvismul a fost întotdeauna aici la Parlamentul European un fenomen deosebit, esențial și în același timp o adevărată trăsătură a identității noastre globale. Este important să înțelegem că prin funcționarea democratică a Parlamentului European, practic se insuflă democrație celorlalte organe comunitare, indiferent că e vorba de organe administrative sau nu, și care nu au intrinsec această nevoie sau aceste caracteristici. Aș vrea de aceea să vă explic cum este trăit, practic, multilingvismul aici la Parlamentul European și să fac și câteva comentarii în legătură cu dificultăți cu care ne confruntăm și cum să le facem față. Pot să vă anunț că unul dintre obiectivele mele pentru a face această prezentare, poate că de multe ori trebuie să fiu foarte sincer și să vă spun pe față care sunt dificultățile noastre, dar făcând aceasta, trebuie să țin cont de faptul că am nevoie de dumneavoastră în calitate de aliați, aliați absolut necesar pentru ca eu să-mi îndeplinesc rolul meu aici la Parlamentul European și anume să asigurăm funcționarea multilingvă a instituției noastre. Cum funcționăm noi? Care este funcționarea Parlamentului? Ei bine, Parlamentul European este fără îndoială singura instituție existentă la nivel internațional unde se lucrează cu un astfel de număr de limbi. Și același lucru se poate spune și în cadrul Uniunii Europene. Deci, la nivel comunitar, în nicio altă instituție nu există o funcționare ca aici, la Parlamentul European, în care există o adevărată nevoie imperioasă de a funcționa la nivel multilingv în instituția noastră nu există așa numitele limbi de lucru. E adevărat că în alte instituții, la nivel comunitar, există astfel de limbi definite ca limbi de lucru și e rezonabil să fie așa, sau mă rog, n-aș intra poate în această dezbatere dacă e sau nu rezonabil să fie așa. Când spun că noi nu avem limbi de lucru, aș putea să spun și altfel, că avem 24 de limbi de lucru, pentru că acum nu mai sunt 23, sunt 23, dar am început deja să lucrăm și în croată, anticipând deja ce ne va aștepta peste câteva luni de zile. Pentru că dacă n-am face-o încă de pe acum, de dimineața până noaptea târziu, probabil că limba croată n-ar putea deveni limba oficială, atunci când, peste câteva luni de zile, Croația va deveni membru cu drepturi de pline al UE. Deci lucrăm cu 24 de limbi, dar nu numai cu 24, pentru că Uniunea Europeană dorește să fie un actor global semnificativ. Și în calitate de astfel de actor, avem nevoie de o comunicare permanentă cu ceilalți actori la nivel global, care sunt aliații noștri, partenerii noștri, în ceea ce privește guvernanța lumii actuale. Și pentru a face aceasta, în afară de limbile oficiale, avem aproape în permanență o funcționare în arabă, rusă și chineză și în alte limbi, în funcție de nevoile pe care le avem, de responsabilii la nivel înalt pe care îi avem și cu care ne întâlnim și aceasta pentru a putea elabora proiecte, conferințe, evenimente precum cel la care asistăm astăzi aici. Cele 24 de limbi în care funcționează Parlamentul European presupun, după cum vă dați seama foarte bine, eforturi deosebite, nu doar Uh, din punct de vedere al logisticii, uh, din punct de vedere al infrastructurii. Vedeți aici în jurul dumneavoastră cabinele. Deci nu e vorba numai de asta. E vorba și de faptul că aceste cabine, care sunt importante, uh, nu sunt singurele, pentru că trebuie să vedem ce se întâmplă și în spatele acestui mecanism, și anume interpreții, care sunt esențiali și uh, cei care funcționează pe lângă el, tehnicienii, care îi ajută să lucreze și vă face ca dumneavoastră mesajul să vă ajungă în propria dumneavoastră limbă. Este un proces foarte complex și uh, procesul de contractare și recrutare a interpreților. Și vreau să vă spun că pe cât de importantă interpretarea, pe atât de importantă și traducerea. Să țineți cont de faptul că în instituția noastră fiecare cuvânt care se spune aici la Parlament și la Parlament în general se vorbește destul de mult, deci fiecare cuvânt pronunțat este interpretat în mod simultan în 23 de limbi și fiecare cuvânt scris este tradus imediat în aceleași 23 de limbi. Ce înseamnă aceasta? Este un proces foarte, foarte complex, pentru care e nevoie de un adevărat profesionism din partea tuturor celor care gestionează această activitate și de asemenea de către cei care realizează interpretarea și traducerea. Prietenul meu, uh, Vele, spunea care sunt uh, avantajele Parlamentului European și, uh, printre altele, spunea că interpreții și traductorii se spune că nu există șomaj în rândul lor, aceasta într-un moment de criză economică când șomajul este o adevărată problemă majoră. Ei bine, nu e cazul aici pentru interpreți și traducători. E adevărat că nu putem compara aici ce se întâmplă cu starurile din sport, uh, fotbaliștii, mari fotbaliști uh, sau basketbaliști, dar iată, există uh, un adevărat, o adevărată piață lucrativă și multe schimburi. Și eu cred că este o profesie foarte bună, o profesie foarte interesantă pe care a trebuit chiar să o pun în practică în viața mea de acasă, de zi cu zi, mulți ani de zile și este o oportunitate deosebită pentru a atrage tineri care să se formeze în acest fel. Acest fenomen al interpretării la Parlamentul European este cu adevărat magic, aș spune. Și aș putea să vă spun un lucru care mi se întâmplă aproape în fiecare zi. Noi, deputații europeni, ne întâlnim cu foarte mulți vizitatori uh, din țările noastre de origine care doresc să cunoască instituția noastră și vin în grupuri de 150-30 de persoane, compatrioți de-ai mei, în general cu un nivel mediu și care, prin urmare, nu vorbesc decât limba lor maternă. Un lucru important de care trebuie să ținem cont și nu doar aici la Parlamentul European, ci și în alte instituții. Iată, deci, spuneam, vin 30 de persoane în vizită și se așează aici, în fața mea, și eu le spun, puneți-vă pe consolă numărul 8 și ascultați. Și îi văd că ascultă foarte liniștit și dintr-o dată văd că ceva se tulbură în ochii lor, în privirea lor. Și unul dintre ei îmi spune, cum se poate ca doamna aceasta care vorbește aici în fața la prezidiu să aibă voce de bărbat? Cum se poate că domnul acesta care este aici uh, la prezidiu să vorbească cu o voce de soprană? Și atunci eu trebuie să le explic. Nu, dumneavoastră nu l auziți direct pe domnul de aici din față. De două ore l a ascultat și nu v-ați dat seama, dar de fapt uh, nu ați ascultat pe cineva de aici din cabină care vorbește în cabina numărul 8. Acolo este cabina spaniolă și l-ați ascultat pe acel domn și pe acea doamnă care vorbesc acolo, care fac cu rândul și care sunt niște persoane care au o capacitate aproape magică, aș spune, pentru că ei reușesc să asculte, să proceseze în capul lor și să le iasă pe gură practic ce au zis dumneavoastră în limba dumneavoastră maternă. Lumea este surprinsă, dar este surprinsă și înțelege în sfârșit că grație acestor mecanisme ei în sfârșit sunt cetățeni cu adevărați. Există foarte multe, uh, mult, puține țări unde Cetățenii au fost întotdeauna cetățeni în Europa. În puține țări s-a întâmplat acest lucru, însă în foarte multe alte țări din Uniunea Europeană, mulți dintre noi a trebuit să facem multe sacrificii, a trebuit câteodată să ne sacrificăm și viața pentru a avea dreptul să fim cetățeni. Deci pentru a avea dreptul de a ne prezenta punctul de vedere, opinia în legătură cu viața noastră, pentru a avea capacitatea de a controla pe cei pe care îi alegem, Iată, am devenit în sfârșit cetățeni și iată ce se întâmplă aici la Parlamentul European. Orice cetățean din țara mea poate să asculte dezbaterea de aici, pentru că pe mine mă ascultă în limba mea maternă și pe ceilalți îi ascultă de asemenea în limba lor maternă. Și există aici o problemă pe care o discut deseori cu prieteni de la Comisia Europeană, pentru că în Comisia Europeană se trăiește într-o lume oarecum uh, închisă, unde toată lumea vorbește în engleză. Eu nu cunosc niciun funcționar de acolo care să vorbească în altă limbă. Și atunci când te afli în această uh, bulă de cristal, ajungi să crezi la un moment dat, după câțiva ani de lucru acolo, că toată lumea vorbește engleză. Și nu este așa. Realitatea nu este asta, nici în Europa, nici în restul lumii. În țara mea, în Spania, doar 5% din cetățenii spanioli vorbesc engleză bine sau foarte bine și încă un 15% care înțeleg cât de cât engleza. Deci ce înseamnă asta? Că 80% din cetățenii spanioli pur și simplu sunt handicapați, ca să le spun așa, nu sunt în stare să urmeze dezbaterile aici la Parlamentul European și n-ar putea o să facă dacă aici, la Parlament, nu s-ar face interpretarea în limba lor maternă, astfel încât dezbaterea să le fie accesibilă. Deci, pentru că ne aflăm într-un proiect de construcție democratică, în principal, dacă nu reușim ca cetățenii să înțeleagă, să urmărească ce se întâmplă aici, atunci nu reușim să facem ca acest proiect să fie al lor, să înțeleagă că este al lor, să și-l însușească, să nu aibă impresia că este doar al unor birocrați și a unor uh, deputați europeni. Nu, să înțeleagă că este al lor și pentru aceasta e absolut nevoie să înțeleagă tot ce se întâmplă aici și asta în unica limbă care le este accesibilă, limba lor maternă. Și ceea ce vă spun eu despre Spania, despre țara mea, Același lucru se întâmplă în aproape toate țările din Uniunea Europeană. Poate că există trei sau patru țări în Uniunea Europeană unde acest procent uh, trece de la 15% la 30%. Dar ce se întâmplă, de exemplu, în Cipru? Un Cipru care se presupune că este de limbă engleză. Pot să vă spun, din uh, vizita pe care am avut-o eu, am vorbit cu trei șoferi de taxi și cu patriarhul uh, Bisericii Ortodoxe Cipriote. Niciunul dintre ei nu vorbea engleză. Sau mă rog, foarte greu. Vorbeau poate acea engleză exact cât să-mi spună da, da, nu, nu, la stânga. Sau half an hour, jumătate de oră. Nu, asta nu e de ajuns pentru a putea avea o adevărată dezbatere în legătură cu proiectul european. Iată ce vroiam să vă explic, cum funcționăm noi și de ce. Și acum doar două minute pentru a vă vorbi despre dificultățile cu care ne confruntăm. Dificultăți, rezistențe și a spune și câteva ostilități cu care ne-am uh, întâmpinat. În primul rând, lumea spune că costă foarte mulți bani și e adevărat acest lucru. Traducerea și interpretarea costă destul de mult. Costă însă mai puțin bani decât se spune în anumite uh, Uh, surse de mass media oarecum ostile proiectul european și care încearcă să aibă o atitudine de scandal. E adevărat, costă bani și costă bani așa cum ar costa o cafea pe fiecare cetățean european anual. Dar ce înseamnă aceasta? Nu este foarte mult, pentru că e vorba de 500 de milioane de euro și e foarte greu acest calcul e făcut cu cafeaua de care vă vorbeam la 1 euro cafeaua. E foarte greu în ziua de asta să mai găsești o cafea la 1 euro. Deci, iată, 500 de milioane de euro. Acesta este prețul interpretării în toate instanțele Uniunii Europene. Eu cred că este o sumă pe care ne-o putem, putem uh, asuma. Este un fel de impozit, taxa democrației, să-i spunem. Există și altfel de comentarii. Există persoane care spun n-ar fi nevoie de așa ceva, asta e un lux, e un capriciu. După cum v-am explicat mai devreme, e absolut necesar pentru viabilitatea proiectului nostru și pentru ca cetățenii să-și însușească acest proiect european. Și un ultim comentariu. Sunt unii care spun nu e nevoie de interpreți și traducători pentru că același lucru se poate face cu mașini. Ei bine, am putea uh, face o probă. Vă rog să-mi scrieți atunci o jumătate de pagină de text, uh, o să o punem după aceea pe Google Translation și după aceea să-mi spuneți dumneavoastră ce înțelegeți din textul acela. Nu, nu se înțelege nimic. Ei bine, nu știu ce se va întâmpla cu aceste sisteme de traducere automată peste 30 de ani, pentru că dacă ne uităm la ce se, uita în urmă, ce se întâmpla în urmă cu 30 de ani, multe s-au schimbat. Dar în ziua de astăzi e clar că nici interpretare, nici traducere nu putem avea în felul acesta. Asta nu înseamnă că noile tehnologii și doamna comisar a vorbit uh, uh în mod strălucit despre noile tehnologii, asta nu înseamnă că nu suntem de acord. Și noi la Parlamentul European pentru că avem nevoie de ele de foarte mult timp, suntem pionieri în ceea ce privește noile tehnologii și oferim serviciile noastre atât Comisiei cât și Națiunilor Unite, care ne cer aceste servicii. Avem chiar și acorduri înscris pe această temă, pentru că, într-adevăr, experiența noastră, experiența de a lucra cu 24, 25 până la 27 de limbi, este uh, foarte bogată și Uh, e nevoie de această intervenție a tehnologiilor și avem, de asemenea, o relație foarte bună cu industria, pentru că industria nu și-ar fi imaginat niciodată să existe o astfel de instanță care să aibă nevoie de comunicare în 25-26 de limbi. E vorba de o comunicare permanentă, unde se utilizează aceste limbi și avem experți care vin aici să vadă cum funcționează această mașină a traducerii și interpretării și ar trebui să vedem uh, până unde putem să umplem sălile noastre de reuniune de, de cabine, de interpreți, pentru că la un moment dat avem și limite fizice. Poate prietenii noștri interpreți nu vor fi de acord cu ce voi spune, dar poate că nu-i neapărat nevoie să fie aici prezenți în sală să ne vadă când vorbim. Deși știu că e foarte, foarte bine. Știu că există și sisteme de interpretare la distanță, distanță scurtă, să zicem. Iată comentariile pe care vroiam să le fac. În încheiere, v-aș spune că noi susținem multilingvismul pentru a promova nu doar interpretarea și traducerea, ci și formarea și studiul limbilor străine și în acest sens Comisia a realizat eforturi deosebite. De asemenea, mobilitatea de profesori și studenți este importantă pentru noi și am văzut că în program este introdus și acest element pe care îl vom urmări cu foarte mare interes. Este esențial să încurajăm și să conștientizăm uh, populația, pentru că peste câțiva ani doar 20-25% din uh, populația europeană va fi în stare să urmărească ce se întâmplă în toate aceste limbi. Și închei aici, oarecum uh, într-un mod ambițios, dar nu vreau să mă abțin și am să o fac. Iată, ne aflăm într-o zi cheie într-un moment uh, deosebit și aici nu vă vorbesc neapărat în calitate de responsabil cu multilingvismul, ci în calitate de vicepreședinte responsabil cu proiectul european care are rolul de a merge mai departe trecând peste dificultățile cu care ne confruntăm astăzi. Proiectul construcției europene trece acum printr-un moment dificil. Premiul Nobel pentru pace este foarte important, reprezintă un stimulent deosebit pentru a menține ritmul nostru de lucru și obiectivele noastre, sau, mai bine zis, pentru a ne menține uh, destinația și a accelera ritmul. Pentru că, uh, într-adevăr, uh, ritmul poate fi încetinit până la maxim sau s-ar putea întâmpla acest lucru și destinația se poate schimba, deci ar trebui să le menținem. Ne aflăm de aceea într-un moment deosebit, o criză fundamentală, care nu este doar de natură economică sau financiară. Este o criză și ar fi aici o dezbatere foarte largă pe această temă. Este criza unui proiect care s-a născut și a trăit cel puțin timp de cinci decenii ca un proiect de solidaritate și care a devenit un proiect insolidar și pentru că era un proiect solidar pentru fiecare din statele membre și de asemenea în ceea ce privește relațiile bilaterale între diversele state membre, acest proiect solidar a presupus și a adus foarte multă simpatie, a adus foarte multă iluzie, entuziasm în toate aceste țări și tocmai grație acestei solidarități, multe țări au reușit să-și crească nivelul de trai în mod chiar spectaculos. Dar pe măsură ce acest proiect trece această barieră a solidarității în cealaltă parte, pe măsură ce apar tendințe naționaliste care pun în pericol și sub semnul întrebării această identitate a proiectului european, ce se întâmplă? Că ajungem în fața unei respingeri din partea opiniei publice, o respingere foarte periculoasă pentru noi. Două comentarii în această privință și aici închei. În urmă cu trei zile mă aflam la Johannesburg și pot să spun că m-am emoționat când am început să vă povestesc acest lucru, pentru că aveam o întâlnire între Parlamentul European și Parlamentul Panafrican acolo. Parlamentul Panafrican, unde se reunesc uh, toate țările din Africa, reprezentați de persoane din ce în ce mai libere, mai competente, și diverse. Și eu vorbeam acolo despre obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Și, dintr-o dată, mi s-a trimis o notă. Eu mă aflam la prezidiu, la tribună și în acea notă am văzut că uh, cineva m-a informat că Uniunea Europeană primise premiul Nobel pentru pace. Și atunci m-am întrerupt din discurs pentru a spune Doamnelor și domnilor, iată, mi-a venit această știre și pot să vă spun că sala era mult mai mare și în clipa în care am făcut acel comentariu, toată lumea s-a pus în picioare și a început să aplaude timp de patru minute, până când nici eu nu mai rezistam, pentru că credeam că o să cad de-a dreptul din picioare. Patru minute de aplauze în direct. Și era vorba de africani care în proporție de 80% sunt persoane care au luptat și au plătit un preț foarte mare. Nu vorbesc aici doar despre problemele de sclavie, ci și de independența lor câștigată față de puteri coloniale precum Franța, Marea Britanie, Portugalia, așa mai departe. Și dintr-o dată, ceea ce reprezenta Uniunea Europeană, care a reușit să aducă pacea într-un continent care fusese caracterizat de exterminare și de războaie, iată că în acea perioadă, reprezentanții acelei uh, perioade coloniale care a dispărut pur și simplu, a rămas închisă undeva într-un muzeu, să-i spunem, în muzeul istoriei și acești cetățeni africani au recunoscut că acea Uniune Europeană nu mai are nimic de a face cu cea de astăzi, că Uniunea Europeană de astăzi este o putere uh, care reprezintă un model pentru ei în ceea ce privește depășirea conflictelor și atingerea obiectivelor precum libertate, democrație și drepturile omului și stabilitate socială. Iată, deci, nu văd cum ar putea exista un european care, care să nu-i se facă pielea de găină în fața unui astfel de moment. Pentru că dacă nu s-ar întâmpla așa ceva, atunci n-ar fi un adevărat european. Și Închei aici, pentru că ceea ce v-am spus uh, m-a emoționat profund, așa că mă voi opri. Mm, e impresionant să trăiești astfel de momente istorice, atât de motivante pentru noi. Dar vreau să vă spun încă o dată că și prezența dumneavoastră aici uh, mă inspiră, mă emoționează și îmi dă putere să continui lupta în acest domeniu al multilingvismului, care consider că este o pârghie fundamentală pentru democrație și pârghie fundamentală pentru înțelegerea între popoare și pentru progresul omenirii. Cred că aici am să închei și am să vă mulțumesc încă o dată pentru răbdarea dumneavoastră și atenția față de cuvintele mele. Mulțumesc! a despedir a la, a la señora señor... Vom spune la revedere invitațiilor noștri, domnului Vele, care pleacă, îi mulțumim pentru prezență și vom trece acum imediat la prima masă rotundă, primul capitol al conferinței noastre. cum, cum, cum, cum, cum, cum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 Vielleicht noch kurz eine praktische Anmerkung. Sie haben alle auf Ihren Tischen. Ja, ziua. În primul rând, câteva informații practice. Aveți în dosarele dumneavoastră informații despre interpretare, vedeți ce limbi puteți asculta, ce cabine de interpretare sunt active astăzi, cabinele de interpretare ale limbilor Uniunii Europene, precum și arabă, chineză și turcă. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi și mă bucur nespus să îi urez bun venit directorul de la Euronews, domnul Filip Carla, care va prelua uh, președinția Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat. După cum știți, Euronews este un canal de televiziune care funcționează în mai multe limbi străine. Noi nu suntem din mediul universitar, ci mass media, însă avem 400 de jurnaliști care vorbesc 23 de limbi se exprimă în 11 limbi în lumea, din lumea întreagă și au obiceiul de a vorbi foarte mult despre ce se întâmplă la Parlamentul European și uh, să-i oglindească lucrările într-un cadru uh, multilingvistic. Și de aceea ne onorează invitația uh, de astăzi. Uh, Vă informez că recent m-am deplasat în India și am constatat că și Parlamentul Indian era uh, unul care funcționează uh, în mod multilingvistic. Nu știu dacă sunt multe uh, parlamente în lume așa, dar și în Parlamentul Indian se utilizează serviciile interpreților, se face interpretare simultană, în limba cașmirului, limba hindusă, engleză, deci și parlamentarii uh, indieni au ca și dumneavoastră căștile pe urechi. Deci, iată o mică anecdotă. Multilingvismul poate e mai răspândit decât se crede. Acum aș da cuvântul domnului Stefan Lopez, care este um, director adjunct la reprezentanța permanentă pe lângă Uniunea Europeană a Organizației Internaționale a Francofoniei. Domnule Lopez, aveți cuvântul. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, sigur că în primul rând doresc să mulțumesc organizatorilor acestei uh, magnifice întâlniri, pentru că, după cum a spus înaintea mea domnul uh, deputat Martinez, avem o magnifică ocazie, de dumneavoastră reprezentați uh, în domeniul educației aici, uh, noi ne putem aici gândi spre, la viitor, deci suntem în, în inima Europei cu Parlamentul European, care este motorul democrației europene și în același timp, împreună cu dumneavoastră, domnilor și domnilor rectori aici, suntem uh, cu privirile îndreptate spre viitor și vă mulțumesc pentru invitație. Uh, e foarte dificil acum să intervin eu după ce a vorbit domnul Martinez, care, iată, ne-a făcut o prezentare foarte pasionantă și pasionată. Însă voi încerca și aș dori să vă vorbesc despre diversitate, de diversitatea lingvistică a lumii și faptul că ea se erodează și despre mizele reprezentate de această eroziune și de menținerea diversității, conservarea diversității în societățile noastre. Sociolingviștii evaluează, aș spune, diversitatea lingvistică la aproximativ 7.000 de limbi în întreaga lume. Poate mai mult, mai puțin, sunt mai multe școli de gândire, dar acestea sunt uh, repartizate inegal. Uh, sunt mari, inegalit- mari inegalități în funcție de continente. Se estimează în aproximativ 32% limbile aflate pe continentul asiatic, 30% limbile utilizate pe continentul african, 19% limbile utilizate în spațiul Pacificului și 15% pe continentul american și, în, iată, cum spuneam, suntem în Europa, avem 3% din limbile uh, la nivel global. Deci, iată, aici uh, putem, suntem mai modești față de alte spații în lume uh, și avem și niște reprezentanți din lumea întreagă aici. Este foarte interesant dacă ne dăm seama că cu cât un continent este mai dezvoltat, și cu cât este mai dezvoltat de mai mult timp, cu atât mai puține limbi se vorbesc pe acel continent. Ceea ce reprezintă un paradox, în primul și în primul rând, un paradox a priori și poate chiar îngrijorător. Un uh, număr de cercetători și-au dat seama că există anumite corelații între biodiversitate și diversitatea lingvistică pe continentele unde, uh, sau spațiile unde biodiversitatea este în pericol, diversitatea lingvistică e și ea în, uh, uh, într-o stare de regresie. Este această corelație care sigur intrigă, și, dar și îngrijorează pe mulți și pe drept cuvânt spațiile cele mai bogate în biodiversitate concentrează 4800 din aceste limbi, din 7000, cum spuneam la început. Deci e foarte important. Biodiversitatea și diversitatea lingvistică pare că sunt corelate. Bun, printre toate aceste limbi, 26,5% sunt vorbite de către comunități eh, mergând de la 100.000 la 10.000 de locuitori. 29,4% sunt vorbite de comunități care uh, merg de la 10.000 la 1.000 de locuitori. Și apoi uh, 25,7% sunt vorbite de comunități care merg de la 1.000 la 100 de locuitori. Cel puțin în două în cele două ultime cazuri, ba chiar în cele trei cazuri, poate, e evident că un anumit număr din aceste limbi, ba poate chiar uh, marea lor majoritate, sunt amenințate pe termen scurt, mediu și cu siguranță pe termen lung. Se estimează că 50 până la 90% din aceste limbi tot conform unor studii care au rezultate diferite, dar aceste limbi vor ă, probabil vor dispărea înaintea secolului ă, în care trăim. Acum, dincolo de discursurile alarmiște, ă, trebuie totuși înțeles care este originea acestui proces de eroziune. Etnologii estimează că cauzele eroziunii diversității sunt legate de diferitele forme uh, de organizare politică, organizare socială și economică în lumea întreagă. Această organizare este caracterizată prin fenomene de raționalizare, de concentrare, de nor Eh, de crearea de norme, de standardizare, toate acestea producând procese de centralizare politică și constituire de state, structuri interguvernamentale, multilaterale, globalizare economică, urbanizare socială, concentrare spațială a comunităților. Și sigur că toate aceste procese pe care le-am descris în acest Parlament pacific, cu mare moderație, nu sunt totdeauna scutite de unele rapoarte de forță. Și asta înseamnă că se produce o selecție care nu este chiar naturală, ci culturală, mai ales, și care produce excluziune culturală. Și, până la urmă, produce dispariția diversității sau diminuarea acesteia. Întrucâtva, un anumit număr de limbi sunt pur și simplu excluse. Excluse, practic, din vorbire și uh, pur și simplu dispar sau sunt marginalizate. Opt limbi la ora actuală sunt însă vorbite de niște comunități foarte importante, de mai mult de 100 de milioane de uh, oameni. Chineza, engleza, malgașa, spaniolă, portugheza, araba, franceza și limba hindusă. Unele dintre acestea sunt vorbite de, aceste, de către aceste comunități în mod mai localizat decât altele. Sunt strict legate de un singur spațiu național, pe când alte limbi sunt repartizate, răspândite în mai multe spații naționale, pe mai multe continente chiar. Și aș spune că aceste opt limbi se pot împărți în trei grupe de difuzare. Chineza, Malgașa, Hindusa, care ar ține de un grup numit supercentral, dar localizat, apoi spaniola, portugheza, araba și franceză, care ar aparține același nivel supercentral, dar mai răspândit, din motive de colonialism despre care s-a vorbit aici, iar uh, apoi engleza, care a ajuns la un nivel numit hipercentral. Nu doar pentru că din motive coloniale e răspândită în întreaga lume, ci e clar că engleza a devenit, dincolo de a fi limba de cultură, care era și în trecut, ținând de o comunitate culturală, dar a devenit un adevărat cod social care s-a impus nu doar într-un anumit număr de instituții, și domnul Martinez uh, vorbea despre cum s-a impus engleza în anumite instituții ale Uniunii Europene, dar ăsta nu este un fenomen specific doar Uniunii Europene. La fel se întâmplă și la ONU sau în alte instituții. Dar engleza s-a impus de asemenea și în anumite compartimente, a spune domenii ale activității umane, practic dând deoparte celelalte limbi. Și astfel putem vedea că procesul natural de promovare socială prin intermediul căreia, sigur că fiecare persoană încearcă să ajungă cât mai sus în propria sa societate sau comunitate, duce la privilegierea, în primul rând, uceniciei și apoi utilizării, învățării și utilizării limbilor super și hipercentrale și dincolo de discursurile corecte din punct de vedere politic sau de discursuri de promovare a diversității lingvistice, culturale, dincolo de discursurile de promovare a multilingvismului, totuși există această situație. Și această situație evoluează, aș spune, asta însemnând că diversitatea lingvistică se erodează. Deci fie că unele limbi pur și simplu dispar, fie că aceste limbi sunt reduse, sunt vorbite din ce în ce mai puțin, sau spațiul acestor limbi, ceea ce se numește spațiul lor funcțional, se micșorează din ce în ce mai mult și aceste limbi nu mai pot fi utilizate în anumite domenii ale activității umane, din care sunt excluse și unde au fost până la urmă înlocuite de limbi supercentrale sau hipercentrale. Și această dinamică e clar că uh, impulsionează ca vorbitorii acestor limbi uh, periferice uh, să le vorbească mai puțin atunci când e vorba de cele domenii la care m-am referit, ale activității umane, sau pur și simplu să nu le transmită cu adevărat copiilor lor. Și în același fel, această situație și această dinamică duce la uh, o realitate în care elitele care vorbesc aceste limbi periferice, centrale, să comunice în aceste celelalte limbi, supercentrale sau în limba hipercentrală, engleza. Și făcând aceasta, după cum a spus domnul Martinez, elitele acestea vorbesc o limbă care practic nu este vorbită, ba mai rău, nu este înțeleasă de către o parte sau chiar de marea majoritate a propriilor lor concetățeni. Și asta, oricare ar fi eforturile din educație, și sigur că vorbesc intenționat de asta în fața dumneavoastră, eforturile societății care de ani și ani de zile încearcă să răspundească multilingvismul. Aceste eforturi sunt făcute de marile instituții, ă, dintre care și Uniunea Europeană, cu recomandările Parlamentului și recomandările Comisiei pentru statele membre ca acestea să răspundească multilingvismul. Știm că se organizează multe manifestări, multe programe, uh, încă poate nu sunt uh, atât de numeroase și știm cu toții despre ce este vorba, însă sunt remarcabile cu toate acestea în uh, universul interguvernamental și multilateral. Trebuie de asemenea să ne gândim la faptul că există un anumit număr de țări care sunt mai puțin favorizate decât cele membre ale Uniunii Europene, țări în care educația uh, în mai multe limbi este un adevărat lux. Și aceste țări nu își pun problema educației în mai multe limbi. Educația pur și simplu e o problemă pentru ele și în contactele pe care le avem cu reprezentanții acestor sisteme educaționale sau acestor instituții, uh, ei ne spun printre altele că multilingvismul în educație da, e valabil și e ușor de făcut pentru țările din Nord, pentru societățile privilegiate. Însă pentru noi, dacă noi am dispune măcar de capacitatea ca profesorii știu să primească salarii decente și dacă am putea ca elevii noștri uh, să nu fie în clase supraaglomerate și să poată învăța în condiții decente, deja ar fi bine. Și adesea reprezentanții acestor societăți aparțin unor comunități care deja sunt multilingve, dar care spune că sunt, uh, uh, a, sunt prin natură așa și nu prin educație. Un lucru este însă sigur și anume că această dinamică duce la o sărăcire a țesutului lingvistic, la o pierdere a funcționalității în anumite limbi periferice, centrale, ba chiar supercentrale, însă, și mai ales, duce la o dihotomie, apariția unei dihotomii sociopolitice, pentru că se creează un, o adevărată prăpasie democratică între, pe de-o parte, elitele la care mă refeream și care pot vorbi aceste limbi supercentrale și limba hipercentrală engleza și restul. Și după cum spunea domnul Martinez, noi toți de aici, și mai ales domnile voastre, cu propriile uh, responsabilități în domeniul educativ, universitar, uh, iată avem și o mare răspundere democratică. E clar, e în primul rând o responsabilitate democratică, în primul rând pentru Parlament uh, și pentru Uniunea Europeană, însă știm cu toții, actori în procesul de construcție europene, știm cât de dificil e să comunicăm în legătură cu Uniunea Europeană și ce face ea cu cetățenii noștri. Și a spus și domnul Martinez că, iată, ne aflăm într-o criză economică foarte dificil de depășit, în care imaginea Uniunii Europene se degradează în ciuda tuturor mijloacelor de protecție care apar și închipuiți-vă cam care este imaginea Europei în rândurile cetățenilor noștri, când în plus ei nu pot înțelege ceea ce se spune, ceea ce se vorbește în Uniunea Europeană. Ei, bineînțeles, că rămân cu o frustrare, care este frustrarea celor care nu pot înțelege, care nu pot vorbi, și atunci care, în mod necesar, în spiritul lor, își construiesc niște reprezentări negative. Și este foarte dificil să ai o reprezentare pozitivă a unui lucru pe care nu-l înțelegi, pe care nu-l cunoști și adesea necunoașterea uh, duce uh, la uh, o atitudine de respingere și e adevărat asta și pentru Uniune, dar și pentru alte sectoare care nu sunt implicate în construcția europeană, dar în care cetățenii pur și simplu lipsesc din orice fel de dezbatere. Și avem aici o continuitate socială în care, pe de o parte, există aceste elite care, practic, aici suntem persoane de mediul universitar și parlamentar, deci nu trebuie să avem un discurs birocratic, o limbă de lemn. Am spune că acest, aceste elite formează o adevărată oligarhie. E o dezbatere între noi, într-o limbă stăpânită de elite, poate fi supercentrală sau cea hipercentrală, Însă, în tot cazul, elitele acestea trăiesc într-o, într-o, într-un balon de săpun într- în care lor li se pare evident că trebuie să ia o decizie sau alta, dar uh, sunt foarte iritate elitele de faptul că popoarele nu înțeleg sau nu sunt de acord cu deciziile pe care le iau ele. Și deci, pe de o parte sunt elitele și pe de altă parte sunt oamenii. Restul oamenilor care nu înțeleg ce se întâmplă, care au sentimentul că sunt dați deoparte. Uh, pe când adesea tocmai aleșii lor, oameni cu, uh, pentru care ei votează, care uh, uh, se află în aceste instituții, care pot fi de natură diplomatică sau comunitară, uh, ca aici la Bruxelles, dar poate fi vorba și de instituții universitare, uh, cercuri de afaceri sau tot soiul de instanțe uh, diverse în care întotdeauna se utilizează aceleași limbi despre care vorbeam. Ori această situație duce la o adevărată provocare uh, pentru uh, societățile noastre și aceste societăți uh, sunt într-o situație de dublă dialectică destul de dificil de gestionat. E vorba de un fel de organizare uh, cu o natură civilizatorie care uh, în același timp îmbogățește societățile, dar după cum vedeți că pe de altă parte le și sărăcește și din punct de vedere al diversității lingvistice, dar până la urmă și din punct de vedere pur și simplu a democrației. Și raționalizarea unui anumit număr de procese sau de dispozitive creează fenomene de dominare și de excluziune dinamica universalistă, aș spune, care face ca um, comunitățile să se apropie una de alta, în același timp produce un, uh, o situație în care unii sunt dați deoparte și uh, apar fenomene de o crispare identitară, aș spune. Asta înseamnă, sigur, naționalism, uh, populism legate de angoase, de frustrări uh, care apar în situația în care se desfășoară dezbateri care nu sunt înțelese. Și în această situație, organizațiile cum sunt Parlamentul European sau Comisia sau anumite state uh, întreprind politici lingvistice care se referă la reglementare, la statutul limbilor, se referă la uh, corpul limbilor însuși și reformele în domeniul lingvistic, aceste politici se referă la anumite regimuri de interpretare, de traducere, care sunt disponibile și se referă, sigur, la transmiterea prin educare, prin formare, și, sigur, iată, legându-ne de tema de astăzi, inclusiv printr-o instrumentalizare, printr-o utilizare a noilor tehnologii care uh, permit uh, asistența, nu cred eu, înlocuirea întreprinzilor și traducătorilor, dar le oferă ajutoare, instrumente pe care le pot utiliza în viitor. Aici, la Parlamentul European și în general în Uniunea Europeană, s-a făcut o alegere. Uh, și după cum a spus domnul Martinez, nu e vorba de o alegere fără consecințe și nu este niciun hazard, e vorba de o voință politică. E vorba alegerii regimului de interpretare integral. Limba fiecăruia poate fi accesibilă prin intermediul in, uh, interpretării și traducerii. Și fiecare poate face și trebuie să facă această alegere, după cum a făcut domnul Martinez, alegerea de a vorbi în limba spaniolă, limba sa maternă, și de a fi interpretat de profesioniști care sunt lingviști, dar care, dincolo de faptul că stăpânesc, aș spune eu, vehiculul limbii, sunt, în primul rând, niște transmițători, transmițători de sens. Sunt oameni care construiesc punți culturale și e adevărat că aici se utilizează expresia, s-a utilizat expresia acvariului, că ei sunt, uh, ca, stau ca într-un fel de acvarii. Poate e o metaforă potrivită, pentru că în aceste acvarii pe care le vedem aici în jurul nostru avem niște pești extraordinari care știu să se miște între o cultură și alta cu multă ușurință și fluiditate uh, pe când alții nu dau dovadă de atâta fluiditate, dar măcar ar trebui să aibă bunul simț să nu se ude. Uh, și e clar că acest proces de încurajare a multilingvismului este esențial. Bun, nu vreau să insist aici, mă grăbesc să închei. Știu că toți sunteți convinși de uh, spusele mele. E clar că cu cât vom dezvolta mai mult uh, multilingvismul, învățământul acestor limbi, formarea, cu atât mai mult vom produce acest efect extraordinar în învățarea limbilor care uh, este alterarea. Alterarea care, bun, poate are un înțeles negativ în general, dar asta e o eroare, pentru că să devii altcineva înseamnă să te deschizi spre toleranța față de ceilalți. Toleranța pentru alteritate și lumea noastră are nevoie de toleranță. Noi avem nevoie nu de neîncredere uh, față de celălalt, ci de curiozitate. Și cei care au norocul, pentru că e, e practic uh, un noroc, o șansă să vorbească mai multe limbi, să cunoască mai multe limbi. Știu că această deschidere este ceva minunat, e o deschidere a spiritului. E o posibilitate extraordinară să poți vedea cu ochii celorlalți. Și noi trăim într-o lume foarte complexă, în care, a spune eu, privim printr-un singur, printr-un singur filtru și asta nu ajunge bogăția acestei lumi este atât de mare încât avem nevoie de un număr, de, un număr cât mai mare de unghiuri, de puncte de vedere și fiecare limbă reprezintă un punct de vedere asupra lumii, asupra modului în care e alcătuită și organizată această lume și e clar că e vorba de un mod de a te schimba. Că putem vorbi de schimb, de schimbare. Și la baza schimbului e limba. Și cu cât mai multe limbi vorbești, cu cât mai limbi învăți, înveți, cu atât mai multe deschizi spre ceilalți. În încheiere, totuși, pentru că trebuie spus și asta, aș uh, uh, vrea să fiu realist. V-am vorbit de pierderea diversității lingvistice. Această eroziune este un fenomen real și uh, rapoarte recente produse în, în Uniunea Europeană, de exemplu Eurobarometru 2012, ne arată că fiecare e convins că uh, multilingvismul uh, are doar efecte pozitive și europenii sunt convinși. Cu toate acestea, acest Eurobarometru arată foarte bine că scade cunoașterea și utilizarea limbilor în diversitatea lor și crește insecuritatea lingvistică a celor care se cred și se afirmă capabili și în stare să vorbească limbi străine. Nu numai că oamenii vorbesc mai puține limbi străine, ci în plus ei înși se consideră uh, ca, nu, ca nestăprind foarte bine aceste limbi. Și până la urmă ei spun că singura limbă pe care afirmă ei că o vorbesc mai mult sau mai puțin bine, e această limbă hipercentrală, engleză. Și eu am uh, călătorit mult și am vorbit cu mulți oameni și nu prea sunt de acord cu ce afirmă ei. Deci nu stăpânesc ei chiar atât de bine engleza și mai rămân multe de făcut pentru a convinge oamenii și studenții, care sunt viitorul acestor uh, uh, popoarele noastre, că există necesitatea de a se forma, de a învăța limbi străine. Mai rămân mult de, făcute, mult de făcut pentru a convinge pe fiecare, inclusiv pe membrii acestor elite de care vorbeam, că ei trebuie să se încreadă în interpreți mai mult decât în ei înșiși, că ei trebuie să respecte popoarele din care provin și de care aparțin, vorbind fiecare limba sa proprie, limba identităților, limba care sunt sigur că se pot exprima mai bine decât în alte limbi străine și să lase profesioniștii, interpreții, să poată să facă această legătură cu alte culturi, pentru că despre asta e vorba. Nu e vorba de a traduce, nu e vorba de a interpreta, ci e mult mai mult decât atât E vorba de a face legături între culturi și asta e meseria interpreților. Și în acest spirit e clar că educația și formarea și poate și noile tehnologii pot să-și aducă contribuția esențială. Și sper că și noi ne vom aduce contribuția noastră în marea tradiție instaurată de către Uniunea Europeană și de către Parlamentul European. Vă mulțumesc! Merci, Monsieur Lopez. Euh, il me revient de... Mulțumesc, domnule Lopez. Uh, vă dau uh, cuvântul acum. Dacă aveți întrebări, eu aș dori să adresez o întrebare domnului Lopez în ceea ce privește atitudinea instituțiilor europene cu privire la multilingvism. Parlamentul European respectă întru totul multilingvismul, având 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, chiar dacă uh, Există 9 limbi de traducere, de obicei sunt 23. A, mă scuzați, spune vorbitorul, mai sunt cabine de interpretare și la etaj, deci avem toate limbile. Întreg regimul lingvistic, nu observasem. Comisia Europeană însă are limbi de lucru. Și dat fiind că ați insistat asupra faptului că uh, lipsa multilingvismului creează o neînțelegere, o neîncredere, o anumită crispare pentru a relua termenii noastre. Credeți că aceste, acestea se manifestă la fel în cadrul Comisiei și Parlamentului sau am putea să ne închipuim uh, că Parlamentul uh, respectă uh, multilingvismul și uh, deci această, această neîncredere și această crispare se manifestă mai degrabă la comisie decât la Parlament. Nu vreau să fiu lipsit de corectitudine poli- uh, politică, dar oare nu e binevenită o nuanțare? domnul Lopez. Vreau să vă spun că ține de natura Parlamentului European, în relația sa cu poporul, de a fi foarte atent în ceea ce privește multilingvismul, fiindcă un deputat ales uh, nu poate să uite, să treacă cu, de, cu vederea limba poporului care l-a ales, fiindcă atunci nu și ar mai face meseria cum trebuie. Dacă uh, în momentul în care luăm cuvântul, uităm, ștergem din minte poporul care ne-a ales, atunci aceasta este o problemă. Deci cred că această atenție a Parlamentului European este foarte importantă. Este, nu este vorba doar de inițiativa deputaților europeni, este vorba în egală măsură și de voința Parlamentului European de a se apleca cu mare atenție asupra chestiunii multilingvismului, plurilingvismului. Este o instituție care dă un exemplu din acest punct de vedere. Comisia Europeană se găsește într-o altă situație. Comisia nu este, prin natura ei, aș putea spune, uh, în mijlocul, în miezul dezbaterii democratice. Obiectivele sale sunt de ordin tehnic, practic, se află uh, vârf de lance al inițiativei a înregistrării progresului dosarelor europene și uh, mă uimește uh, viteza acestei instituții. Oamenii spun adesea că lucrurile se desfășoară prea încet, dar eu cred că lucrurile se desfășoară rapid. Este vorba de o cursă contra cronometrului. Iar, uh, bineînțeles, asta nu înseamnă că Parlamentul nu are un volum de lucru, lucru imens, dar Comisia trebuie să păstreze această idee. Într-adevăr, trebuie să fim rapizi și eficienți, să acționăm rapid, dar în egală măsură trebuie să se respecte precizia exactitatea, fiindcă uh, dezbaterii complexe, cum sunt cele care au loc la comisie, nu cred că ar putea să aibă loc întotdeauna în limbi care, pe, care, pe care vorbitorii nu le stăpânesc extrem de bine. Îmi pare rău că spun acest lucru. Uh, aș fi putut uh, să iau cuvântul în germană, eu unul, sau în engleză. Nu am făcut acest lucru, am ales limba limba maternă Uh, am, uh, am făcut-o în acest scop. Deci, Comisia trebuie să facă față în continuare acestei provocări și uh, ni se arată acest lucru, uh, faptul că multilingvismul este în scădere. Și uh, conchid aici, eu cred foarte mult în răspunderea individuală. Eu, uh, eu uh, fac parte din Organizația Internațională a Francofoniei cu 170 de membri, cu uh, 177 uh, de membre 117 membre, mă, mă scuzați, nu putem să aruncăm tot timpul mingea în uh, în celălalt teren, trebuie să ne asumăm răspunderea. Statele au reprezentanți, au o răspundere, iar reprezentanții sunt cei care își manifestă identitatea în instanța, în incinta unei organizații internaționale. Nu își lasă identitatea la poartă, la poartă instituții au o conștiință lingvistică, o conștiință, mă scuzați, lingvistică și uh, duc cu ei mai departe această diversitate, această bucățică de diversitate uh, uh, lingvistică, culturală, acest uh, lucru poate uh, să vă aparțină în calitate de uh, de mediu care filtrează conștiința, experiența uh, și trebuie, nu se poate ca conștiința lingvistică să fie doar apanajul unor grupuri minoritare, poate. Ar trebui să fie o conștiință generală. Toată lumea trebuie să-și dea seama că este purtătorul unei moșteniri lingvistice și identitare. Nu trebuie să o abandonăm câteodată din oportunism sau câteodată din grabă. Iar aici nu instituțiile sunt cele care sunt responsabile, nu, nu poate comisia să urmărească sau să îi dea peste mână funcționarului care nu se exprimă într-o limbă sau alta. Trebuie să existe o conștiință și o răspundere personală. Mulțumesc, dau cuvântul acum în sală dacă dorește cineva să ia cuvântul, domnul Benedetti. Mon nom est Marco Benedetti, je suis directeur général. Mulțumesc. Mulțumesc, sunt uh, șeful serviciului de interpretare a comisiei, uh, fiindcă iată se vorbea despre comisie, dați-mi voie să Vă spun că sunt de acord cu ce a spus domnul Lopez, cu o singură excepție, și anume este vorba de dificultatea dezbaterilor care ar fi un obstacol în, cal- în calea multilingvistului. Nu, multilingvism, multilingvismului. Nu cred că interpreții noștri nu sunt în stare să depășească acest obstacol, fiindcă îl fac zi de zi. Pe de altă parte, e drept că natura, viteza și numărul de reuniuni care au loc la comisie și lipsa de resurse la nivelul interpretării. Lumea întreagă nu permite comisiei să beneficieze de regimul complet lingvistic. Pe de altă parte, serviciul pe care îl conduc asigură interpretarea și la Consiliul de Ministri, la reuniunile uh, Consiliului de Ministri, iar toate aceste reuniuni au loc cu regim lingvistic complet fiindcă este vorba de aceeași dezbatere democratică despre care vorbim, este vorba despre același nivel de reprezentare. Iată deci că, într-adevăr, Comisia nu, este, nu are un caracter atât de pronunțat multilingvistic ca Parlamentul, dar vă asigur că serviciile de interpretare ale Comisiei și, uh, și eu însumi uh, țin uh, foarte mult la calitatea multilingvismului și la cooperarea cu universitățile. Și pentru noi, multilingvismul reprezintă o prioritate. Vă mulțumesc! Mulțumim pentru această lămurire, domnule director general. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, atunci uh, poate am putea să, să finalizăm uh, discuțiile acestei mese rotunde. Cred că ne încadrăm în, uh, în program. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule Caila, mulțumesc foarte mult, domnule Lopez, pentru prezentările acestea foarte interesante. Într-adevăr, avem acum o pauză de cafea, așa cum v-am promis. Vă așteptăm înapoi la patru jumătate după această pauză. Fiindcă uh, va începe a doua parte a, reuniunii. Este vorba de finanțarea pentru universități, un aspect foarte important pentru școli și universități. Iată, acum uh, se va face o fotografie de familie, nu doar la Consiliul European se întâmplă acest lucru, avem și noi fotograful nostru. Dacă aveți, dacă aveți nevoie de internet, conexiune internet, avem uh, conexiune fără fir și o parolă. Este foarte important asistentul meu, Emilio Orlando, uh, este în afara sării și uh, vă stă la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări de ordin practic. Pauză de cafea. I would like to welcome you back. Bună ziua, bine ați revenit la întâlnirea noastră. A doua parte, Erasmus Mundus, mobilitate și uh, cursuri de masterat comune. O să vorbesc limba maternă, turcă, și o să îi las pe interpreți să lucreze. Mulțumesc foarte mult. Cum vă spuneam, bine ați revenit la a doua parte a ședinței. Vom discuta acum despre Erasmus Mundus, un program de schimb extrem de important pentru universități. De fapt, aceste programe comune sunt extrem de importante pentru universități, iar uh, Dimensiunea financiară este extrem de importantă. Dimensiunea financiară este importantă peste tot, indiferent de sector. Fie că este vorba de Erasmus sau de alte programe, banii reprezintă întotdeauna un element foarte important. Iată de ce mă bucur foarte mult că Parlamentul European a ales să consacre o parte a acestei întâlniri acestui tip de programe. În primul rând, vreau să vă prezint participanții. Primul participant este foarte important pentru noi, domnul Vito Borelli, respons- responsabil la Comisia Europeană pentru programul Erasmus Mundus. Domnia sa se ocupă cu rezolvarea problemelor legate de Erasmus Mundus. Mă bucur foarte mult să-i dau cuvântul pentru a ne prezenta programul. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc uh, colegilor de la Parlamentul European pentru invitația făcută de a prezenta programul Erasmus Mundus. Vreau să vă spun că am emoții, am oarecare emoții să iau cuvântul uh, după discursurile pline de autoritate politică și mustin de inspirație eh, care au avut loc înainte și eh, mă simt vinovat, fiindcă limba mea maternă este italiană. Mă simt vinovat că vă vorbesc astăzi în engleză. Pe de altă parte, vreau să vă spun că sunt aici din partea Comisiei și vorbesc în numele Comisiei Europene despre care s-a spus că este o instituție care nu este caracterizată neapărat de multilingvism. Trebuie să recunoaștem, într-adevăr, că majoritatea reuniunilor noastre la comisie se desfășoară în limbile de lucru, ca să nu spun într-o singură limbă de lucru și nu e nevoie să vă spun care este. Iată deci că îmi cer scuze pentru faptul că vorbesc engleză, dar uh, este limba pe care o folosim zi de zi când uh, abordăm aceste subiecte de cooperare universitară, mobilitate studenților și mobilitate academică. Dat fiind uh, subiectul întâlnirii noastre de astăzi, este vorba de tehnologii noi și Uh, pentru uh, educație și multilingvism, uh, abordare globală, s-ar putea să, se spune că legătura poate nu, este, nu apare imediat, dar este extrem de solidă. Trebuie să vă spun că, în ciuda criticilor frecvente și răspândite făcute sistemului de învățământ despre care se spune că este uniformizat în limba engleză, vreau să vă spun că programul Erasmus Mundus încă de la început a consolidat promovarea multilingvismului și folosirea limbilor naționale, dacă nu pentru predare, cel puțin la nivel de subiecte obligatorii în programele de învățământ care să fie incluse uh, la nivelul uh, programelor de masterat și doctorat pe care le sprijinim prin programele noastre. Când vine vorba de disciplinele de învățământ uh, ale programelor de masterat și doctorat, Trebuie să vă spun că, din potrivă și din păcate vă spun acest lucru, nu avem foarte multe programe în domeniul lingvistic. Principalul motiv este că, așa cum probabil vă dați seama majoritatea dintre dumneavoastră, la nivel tradițional, cooperarea universitară europeană s-a manifestat mai puternic în domenii cum ar fi uh, științele, științele sociale sau naturale. Numai un procent foarte mic uh, se um, desfășoară în științele umaniste. Iar din acest procent mai mic, doar foarte puține programe și cursuri se referă la limbi străine. E drept că atunci când uh, luăm în considerare programele comune la nivel de masterat și doctorat, atunci studiul limbilor străine s-ar putea să nu fie principalul subiect de cooperare la nivelul universităților, dar acest lucru nu exclude posibilitatea de a pune la punct cu diversele țări programe de studii, de doctorat și uh, masterat uh, la nivelul multilingvismului ca instrument pentru dezvoltare socială sau în ceea ce privește importanța dezvoltării limbilor minoritare regionale sau uh, în ceea ce privește tehnologiile necesare pentru, pentru instrumentarul de care are nevoie, schimbul uh, de experiență la nivelul limbilor străine și a interpretării. Am aș dori să fac, aș, am dorit să fac această prezentare pentru a pune în context prezentarea de astăzi care se va concentra asupra programului Erasmus Mundus în faza sa actuală. Înainte de a vă explica ce facem noi acum, am dorit să uh, trec în revistă obiectivele politice ale programelor Erasmus Mundus, care sunt, uh, în cea mai mare parte, similare celor din 2004, când a fost uh, demarat acest program, au trecut, deci 8 ani de la lansarea acestui program, iar obiectivele rămân aceleași. Pe de o parte, să se consolideze calitatea învățământului superior european prin cooperare, iar, iar noi facem acest lucru sprijinind dezvoltarea și aplicarea programelor comune puse la punct de un consorțiu de universități europene cu posibilitatea de a include aici și parteneri din afara Uniunii Europene. În al doilea rând, este vorba despre îmbunătățirea dezvoltării resurselor umane. Acest lucru este cu atât mai important acum, dat fiindcă ne confruntăm cu o situație de criză, de lipsă a locurilor de muncă Iată deci că dorim ca calitatea învățământului superior să permită studenților, tinerilor să aibă mai multe posibilități în carierele lor. Următorul obiectiv este mai degrabă politic. Este vorba de promovarea dialogului și înțelegerii între popoare și culturi. Pentru a putea atinge acest obiectiv, este crucial să, să folosim limbile străine și culturile și uh, predarea de limbi străine la nivelul universitar european, în măsura în care se permite acest lucru prin program. După cum știți, programul, programele Erasmus Mundus vizează mai ales studenții uh, non-europeni din afara Uniunii Europene pentru a le permite acestora să petreacă o perioadă a cursurilor lor în Uniunea Europeană. Iată deci al patrulea obiectiv al Erasmus Mundus, promovarea Europei ca centru de excelență în învățarea din întreaga lume pentru da, ca învățământul superior să fie mai atrăgător, mai transparent și mai uh, competitiv față de alți uh, concurenți la nivel mondial. Apoi, în ceea ce privește structura programului. Programul a trecut prin mai multe faze. Prima, 2004-2008, a doua este acum în derulare, 2009-2013. Ne așteptăm uh, ca din 2014 mai departe să se continue acest program, dar propunerea Comisiei Europene în ceea ce privește programele uh, ulterioare se numește Erasmus for All, Erasmus pentru totdeauna, un program cadru care va aduce nu numai Erasmus Mundus, dar și Eras, programul Erasmus European, Leonardo da Vinci pentru formare profesională, programul Youth in Action, Tineretul în Acțiune, Sportul și așa mai departe. Deci va fi un program cadru care va include în continuare acțiunile care sunt acum în derulare sub egida Erasmus Mundus. Acțiunea 1. Probabil pilonul principal al acestui program, fiindcă aduce la oaltă universități europene și din afara Uniunii Europene în programe de cooperare la nivel de masterat și doctorat este asociat uh, schemei de burse care, burse care sunt oferite, așa cum am spus înainte, mai ales persoanelor din afara Uniunii Europene pentru a le permite să studieze în Europa, în Europa, dar și profesorilor din afara Uniunii Europene pentru a desfășura activități de cercetare și de predare în Uniunea Europeană. Din 2009 avem și burse pentru persoane din Uniunea Europeană, dar așa cum am spus, nu este principalul obiectiv al programului. În consecință, numărul de burse și sumele uh, aferente sunt mai mici decât uh, cele oferite persoanelor din afara Uniunii, Uniunii Europene. Acțiunea doi se bazează tot pe cooperare între universități, dar obiectivul nu este, nu este obținerea unor diplome comune, ci crearea unei platforme pentru schimb de studenți. Se concentrează mai ales pe mobilitatea pe termen scurt, pe mobilitatea creditelor, decât, mai degrabă decât mobilitatea diplomele, care este caracteristica acțiunii 1. Acțiunea 3. Proiecte promoționale fiindcă acestea, așa sunt numite, fiindcă nu sunt aplicate neapărat de universități, pot fi instituite de agenții de promovare ale instituțiilor naționale sau alte organisme, organisme internaționale care sprijină cooperarea în domeniul învățământului superior. Acestea au ca scop îmbunătățirea calității sistemului de învățământ superior din uh, Europa. Se organizează ateliere, studii uh, și alte evenimente asemănătoare. Au ca scop uh, să facă față pro- provocării pe care o reprezintă caracterul internațional al educației în lume. Câteva cite pentru a înțelege care este dimensiunea acestui program. În acești opt ani de aplicare, Erasmus Mundus a sprijinit aproape 150 de cursuri de masterat comune. 50 de programe de doctorat comune, 50 de parteneriate acțiune 2, schimb de studenți și 60 de proiecte de promovare acțiune 3. Trecem la burse, la partea de mobilitate a programului. În cadrul programelor comune pe care le-am uh, încadrat în pilonul Acțiune 1, pe parcursul acestor 8 ani am oferit burse peste 15.000 de studenți și doctoranzi din, și uh, peste 2.000 de cadre didactice. În cadrul parteneriatelor Acțiune 2 am sprijinit peste 25.000 de studenți și cadre didactice. Cifra este mai ridicată, după cum vedeți, fiindcă uh, e vorba de durate mai scurte la Acțiunea 2. Avem mobilitatea a creditelor și nu a diplomelor neapărat. Iar până la finele programului, în 2013, vom ajunge la cifra de 50.000 în total. Pentru a înțelege care sunt țările cele mai active, vreau să vă spun că India este pe locul întâi în ceea ce privește burse acordate studenților. Pe locul 2, SUA pentru cooperare instituțională la nivel universitar cu universitățile europene. China este, ocupă locul 2 pentru ambele domenii, parte activă și apoi câteva țări pentru a înțelege uh, rolul țărilor BRICS dar și unele țări din Africa, Etiopia, de pildă, vreau să vă spun că este țara de unde primim cele mai multe cereri. Nu înseamnă neapărat țara de unde sunt acceptați cei mai mulți candidați, dar este țara de unde avem cele mai multe cereri. Probabil datorită eficienței politicilor uh, de difuzare a acestor programe la nivelul universităților. Dar iată, în mod surprinzător, aceasta este țara de îndeprimim cele mai multe cereri. În final, uh, unele diapozitive în care vă voi prezenta niște activități secundare pe care le desfășurăm noi în cadrul programului Erasmus Mundus pentru a vă arăta uh, interesul deosebit pe care îl acordăm noi durabilității acestui program. Avem aceste grup, grupuri Erasmus Mundus, inițiative care a fost, o inițiativă care a fost lansată anul trecut pentru a folosi sinergii și pentru a identifica cele mai bune practici în cadrul proiectelor Erasmus Mundus. Am identificat cinci domenii unde doream să facem schimb de uh, bune practici uh, de pe urma proiectelor existente. Este vorba de durabilitate, capacitatea de ocupare a forței de muncă, recunoașterea. Avem uh, un grup în ceea ce privește proiectele din regiunea Asiei, este vorba de cooperarea cu acest, uh, cu acest continent și un um, grup legat de schimbările climatice, deci tematic. Aveți aici și site-ul internet unde puteți afla mai multe informații. apoi, M EMQA este un alt uh, exercițiu pe care l-am derulat în ultimii 3-4 ani. Este vorba de o analiză a calității programelor Erasmus Mundus comune, masterate sau doctorate. Am publicat, avem aici o publicație care oferă orientări participanților la program sau participanților potențiali. Aici se poate, aici se poate compara uh, Uh, activitatea pe baza unor criterii de excelență stabilite în cadrul programelor Erasmus Mundus. Studiul în Europa, o altă inițiativă care reprezintă uh, un fir călăuzitor pentru studenții care doresc să studieze în 32 de, de țări europene. Iată un uh, site internet, uh, portal către alte informații, fiindcă trimite studenții mai departe către alte site-uri de internet unde pot găsi informații nu numai despre program- programele europene cum ar fi Erasmus Mundus, dar și despre scheme de burse naționale la nivelul statelor membre. Iar apoi, în cele din urmă, Sincer vă spun că eu cred că aceasta este una dintre inițiativele încununate de cel mai mult succes, este vorba de crearea uh, Uh, asociațiilor de studenți și alumni la nivel european care promovează crearea de rețele cu alți bursanți și care este extrem de folositoare pentru Comisia Europeană în ceea ce privește promovarea inițiativelor sale în lumea întreagă. Avem la ora actuală 7.000 de studenți și alumni uh, care sunt implicați în această asociere și tinerii, vreau să vă spun că sunt cei mai convingători ambasadori ai programelor noastre pe Mapamod. Se, bineînțeles, ei se află în într-un număr foarte mare de țări și sunt prezenți pe teren. Sperăm că tinerii, odată ce își termină studiile în Europa, se întorc în țara lor de baștine și acolo promovează legăturile cu Europa în alte domenii. Mai multe informații despre program și modul în care se poate aplica sunt le găsiți pe internet. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. O să mă opresc aici și sunt deschis întrebărilor dacă le aveți. Vă mulțumesc. Sayın Borelli çok teşekkür ediyoruz. Soruları eğer uygun bulursanız. Mulțumim domnului Borelli. Sigur, dacă aveți întrebări, vă rugăm să le păstrați pentru sfârșitul intervențiilor. Vom asculta întâi pe toți invitații și apoi vom face un schimb de opinii. Acum dau cuvântul domnului Belen Bernardo de Chiros, pe care o cunosc de mulți ani de zile, deoarece uh, ne-am uh, cunoscut la cursurile Jean Monnet, și am avut uh, mai apoi uh, schimburi constante de e mail și mă bucură foarte mult că mă aflu astăzi alături de ea. Ea se află aici în calitate de reprezentant a Comisiei Europene și mă grăbesc să-i dau cuvântul. Vă rog, doamnă. Mulțumesc, Emru. Îmi face și mie mare plăcere să ne reîntâlnim aici cu această ocazie excelentă, uh, deși mi-am pregătit uh, prezentarea în uh, engleză și în franceză, pentru că eu sunt șef a Unității pentru Multilingvism, Director General Educație și Cultură a Comisiei Europene, voi vorbi spaniolă. Deși sigur stăpânesc vocabularul în engleză și franceză, fac un efort, pentru că după ce am ascultat discursul domnului Martinez, nu pot să nu vorbesc și eu în limba mea maternă, ca un omajul față de domnia, de domnia sa și a cuvintelor sale, pentru că uh, a avut un mesaj care ne-a inspirat pe toți și ne-a amintit ce facem noi aici în Uniunea Europeană în aceste momente atât de complicate ale istoriei noastre. Uh, eu vă voi vorbi acum, practic, despre posibilitățile de finanțare, mă voi concentra pe ele întrebarea este cum finanțăm noi uh, limbile în Departamentele Direcției Generale pentru Educație și Cultură a Comisiei Europene. În acest moment le finanțăm prin intermediul unui program plurianual, deci multianual, care merge de la 2007 la 2013, care se numește Programul de Învățare de-a lungul întregii vieți. Dumneavoastră, Uh, aveți pe ecran în, în fața dumneavoastră, care, vedeți, puteți vedea care este durata programului, datele fundamentale, ca să-l găsiți uh, pe internet. Uh, eu nu vă pot povesti despre toate acestea într-un sfert de oră și aveți acolo și structura programului. Vă pot spune că se împarte pe patru program mari, cronologic, Comendius pentru școli, Erasmus pentru universități, Leonardo pentru formare profesională și Grundvig pentru educarea adulților și apoi în două programe transversale, și anume Jean Monnet, după cum deja a spus Ebru la început, care e consacrat studiilor uh, de integrare europeană și programul transversal care are mai multe acțiuni uh, pe care se concentrează. Una dintre acele, acestea reprezintă noile tehnologii și alte, alta reprezintă limbile. Aici avem uh, și finanțarea, subiect uh, pe care mă voi concentra acum. la început vreau să mă refer la țările care pot participa. Asta pentru că multe din țările care pot participa au aici reprezentanți cu rectori, și eminenți reprezentanți de nivel academic și universitar. În plus față de cele 27 de state membre UE, ceea ce este normal, mai participă și pot participa, sunt eligibile pentru program, țări din spațiul european și anume Islanda, Liechtenstein și Norvegia, apoi țările candidate la aderare, apoi asta înseamnă Croația, Turcia, Elveția, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și de asemenea Serbia. Știu că sunt reprezentanți aici din toate aceste țări și apoi există posibile țări participante, și anume Albania, Bosnia-Herzegovina și Muntenegru. O mică precizare aici. Albania, Bosnia-Herzegovina și Muntenegru încă mai au de îndeplinit o mică formalitate și anume să semneze un acord cu Comisia și dacă acest acord va fi finalizat în prima zi a lunii selec- selecției care se face în 2013, toate bune și frumoase. Dacă nu vom avea probleme, dar noi suntem încrezători că asta nu va fi, asta nu va fi un obstacol major. Haideți să vedem acum ce se întâmplă cu banii de care dispunem și ce anume finanțăm. În acțiunea 2 a programului transversal pentru limbi, noi dispunem de un buget modest. E vorba de 10 milioane de euro. Asta doar pentru limbi. Și vreau să vă spun, trebuie să vă spun că bugetul consacrat limbilor în întregul program de învățare de-a lungul întregii vieți, în mod global, e de mai mult de 50 de milioane, pentru că fiecare program sectorial uh, finanțează și în limbile. Dar aici, în ce, ceea ce vă interesează pe dumneavoastră cu cooperarea universitară, avem 10 milioane. Bun, o, puțin mai mult de 7 milioane pentru proiecte de natură multilaterală, imediat vă explic despre ce este vorba, și puțin mai mult de 2 milioane pentru rețele și o cantitate simbolică, aș spune eu, pentru măsurile de însoțire. Dar e important să rețineți următoarele din această imagine, că în proiectele multilaterale, în care toți dumneavoastră puteți fi potențial participanți, noi finanțăm până la 200.000 de euro pe an da, pentru că proiectele pot fi trianuale, trebuie știut că nivelul maxim de finanțare uh, autorizat de comisie e 400.000 de euro, care oricum permit uh, să facem multe lucruri. Apoi, în ce privește rețelele și măsurile uh, de însoțire, nivelul maxim anual e 150.000 de euro. Trebuie știut că în proiectele multilaterale Uh, pe care le vedeți în imagine, uh, un proiect poate dura 3 ani, până la 3 ani, cum e cazul rețelelor. Pentru că în aceste cazuri apoi e foarte dificil într-un an să uh, îndeplinim tot ce dorim. Măsurile de însoțire sunt un an și e important să știm și numărul de țări care trebuie să participe pentru un proiect, pentru ca un proiect să fie eligibil. Pentru proiectele multilaterale e vorba de trei țări, dintre care una trebuie să fie stat membru al Uniunii Europene, deci noi suntem deschiși spre lumea întreagă, la fel uh, este și pentru rețele și pentru măsurile de acompaniere, o singură țară e eligibilă. Deci vă mai spun, dar că, uh, mă rog, procedura este deschisă și selecția se face în momentul, din luna februarie, rezultatele vor fi disponibile deja în luna iulie. Bun. Care sunt, ce sunt proiectele multilaterale? Proiectele multilaterale nu pot să vi le <laughs> prezint, uh, nu pot să vă prezint tot uh, ce vedeți pe ecran, vă pot spune în două cuvinte că e vorba de o uh, reuniune a unor actori din, din lumea, din universul limbilor, fie că e vorba de universități, școli, institute culturale, și fac următoarele. Sau sensibilizează uh, lumea la problema, față de problema limbilor sau favorizează accesul la resursele de învățare a limbilor. Avem aici uh, o problemă mai puternică. Vă pot da un exemplu, un aspect mai puternic și anume faimoasele cursuri online de învățare a limbilor care intră direct sunt motivul principal pentru reuniunea noastră. Sunt noile tehnologii aici noi suntem convinși că, sigur, uh, mașinăriile nu vor înlocui oamenii, slavă Domnului, dar, bine, mi-aș permite eu să spun în, în acest, uh, uh, în urma celor spuse de vicepreședinte, dar știm că dacă am putea demara metode de învățare online pentru toate limbile posibile, nu doar 23 sau 24, ci 75 de limbi ale minorităților, minorităților regionale sau toate limbile din continentul european, am facilitat mult accesul uh, și am îmbunătățit accesul și am garantat în plus o calitate a educației care ar pune pe picior de egalitate Uh, toți studenții, toți elevii de pretutindeni. E doar un exemplu, sunt mult mai multe. În proiectele multilaterale se reunesc reprezentanții universităților, actori din lumea uh, limbilor și a culturii și împreună elaborează proiecte pentru a îmbunătăți sistemele educaționale uh, de învățare a limbilor. Acum, în legătură cu finanțarea. Bun, eu eh, aș vrea să vă demonstrez că virtual, bun, între ghilimele spune, că aproape toți pot fi beneficiari, nu doar universitățile, institutele culturale, muzeele, mass media. Eh, noi suntem foarte deschiși, că, în ciuda faptului că la Comisia nu suntem atât de multilingvi cum în Parlament, dar știm foarte bine că e fundamental să favorizăm învățarea limbilor dintr-o serie întreagă de motive. Uh, dar vă, mă, mă vă referi la el dacă voi mai avea timp. Cel mai important, că din aceste proiecte multilaterale, cele mai importante sunt prioritățile. Și dumneavoastră puteți prezenta proiecte cu mari posibilități de a fi aleși și de a fi finanțați. Prima prioritate are legătură cu ocuparea, cooperarea între lumea educației și lumea, uh, universul muncii deci uh, uh, limbi pentru mai multe locuri de muncă. Cea de-a doua prioritate și e fundamentală din punct de vedere al democrației europene. Promovarea și consolidarea um, căpătării de noi cunoștințe și competențe cu limbi mai puțin utilizate ale unor țări mai, de mai mici dimensiuni sau regionale sau limbi periclitate. Cea de-a treia prioritatea proiectelor multilaterale, promovarea mm, căpătării de noi competențe lingvistice în sens transversal în toate sistemele de educare și de formare. Crearea unor programe de studii, um, curiculă, tot ce, ceea ce poate facilita învățarea de limbi cu cea mai bună calitate în toate sectoarele educației. Cea de-a patra prioritate, susținerea către educația bilingvă. Noi suntem convinși, pentru că s-au făcut studii în acest sens, suntem convinși de virtuțile acestei educații bilingve în toate sectoarele de educație, începând cu școala, cu faimosul CLIL în engleză sau ENIL, adică conținutul și limba învățate și predate în mod integrat, uh, de exemplu, să înveți geografia în italiană, sau economie în spaniolă uh, și dacă e vorba de o persoană de naționalitate engleză. E fundamental pentru a învăța foarte bine o limbă. Asta ar fi uh, următoarea prioritate a proiecturi multilaterale. A fost a patra și acum a cincea, și anume învățarea limbii din țările vecine. De ce? Pentru că, deși engleza e foarte importantă și știm toți asta și vorbim toți engleza, e vorba doar de o competență de bază. E un dat de fapt și când cineva dorește să intre pe piața țărilor din vecinătatea noastră, uh, vrea, sigur, să și și dacă nu vorbește limba acestor țări, uh, se complică lucrurile și atunci e important ca Europa să se poată extinde și prin intermediul învățării limbilor țărilor vecine. Acum, dacă permiteți, trecem la rețele E cam același lucru, de fapt, dar cu ideea multiplicării. Deci noi trebuie să sporim calitatea, cunoștințele, dar aici trebuie să creăm acest spirit european, folosim multiplicatori, cu un schimb de informații, de bune practici, ca să contribuie realmente, să putem contribui la modernizare, uh, modernizarea și ameliorarea sistemelor de educație și de formare europene. Cine poate participa? E același lucru. Bine, lista poate nu e atât de lungă ca la proiectele multilaterale, însă, în mod virtual, după cum puteți dumneavoastră uh, să vedeți, mulți actori uh, din uh, domeniul social, din lumea educației și din afară, din lumea culturii, din lumea mass media, pot participa. Așadar, cu toții sunteți eligibili. Care sunt prioritățile rețelelor? Prima e cea care pentru noi este foarte importantă, este egalitatea, echitatea, incluziunea socială și integrarea imigranților în societățile noastre e fundamental pentru o bună integrare socială a imigranților ca aceștia să poată vorbi limba țării gazdă. E foarte important ca acești oameni să poată însă continua să vorbească și limba lor uh, uh, maternă. E uh, esențial ca noi să putem sensibiliza în Europa pe cetățenii noștri față de această bogăție pe care o avem, să nu fie percepută ca un obstacol. E o, o, o, o dificultate în plus, dar e bună pentru dezvoltarea inteligenței și pentru noi este esențial ca statelor să, statele să investească, să facă eforturile necesare uh, pentru a crea cele mai bune metode posibile pentru a uh, preda limbile, deci și din țări legate și limbile regionale pentru o educație bilingvă în limbi câteodată non-europene pentru persoanele acestea. Cred că e cel mai bun mod posibil să tratăm un cetățean. Cea de-a doua prioritate e o prioritate e puțin mai europeană, ca să spun așa, deci se referă mai mult la instituții. E eticheta europeană a limbilor. Și ce înseamnă asta? E vorba de proiecte care provin din statele membre. Statele membre identifică cele mai bune proiecte în, în ce privește predarea și învățarea de limbi ca, cu valoare de multiplicator și care sunt cele care funcționează cele mai, cel mai bine. Uh, Uh, proiecte multilingvistice, Teome 5 în Franța, sau uh, un Deutsche Mobil, oricum sunt de toate felurile, din sectorul de afaceri, din sectorul educației, oricum fiecare stat membru încearcă să identifice cele mai bune proiecte. În acest an, într-o conferință recentă desfășurată în Cipru, la care s-a referit domnul vicepreședinte al Parlamentului European și la care ne-a și onorat cu prezența sa, la fel ca doamna directoare generală Olga Cosmidu, ei au fost cu noi în Cipru și uh, cu ocazia acestei conferințe pentru prima oară s-au acordat primele premii europene pentru această uh, etichetă europeană a limbii și e vorba într-adevăr de o acțiune care constituie un vârf de lance, care vrea uh, să obțină mai multă calitate și pentru următoarea perioadă trebuie să se prioritizeze pentru capacitatea, impactul, dimensiunea europeană și capacitatea de a multiplica toate acestea acesta este un proiect câștigător. Sunt proiecte care vin de la agențiile naționale pe care, pe care le avem ca interlocutor pentru programele noastre, statele noastre membre. Uh, și cei care doresc mai multe informații uh, pot intra pe internet. Eu în prezentarea mea uh, vă ofer adresele respective pe internet și puteți acolo obține mai multe informații despre această inițiativă extraordinară. Cea de-a treia prioritate e o repetiție practic de la proiectele multilaterale. E vorba de susținerea limbilor mai puțin utilizate. E foarte important pentru că susținerea marilor limbi la nivel mondial, bun, asta avem frecvent, dar noi trebuie să facem un efort ca să susținem limbile din țări de mai mici dimensiuni, limbi regionale și limbile periclitate. Cea de-a patra și ultima prioritate a rețelelor și, și asta se poate identifica și la nivelul proiectelor multilaterale, e vorba de educația bilingvă. Cum spuneam, e un aspect cheie. Visul nostru ar fi ca această educație bilingvă să fie întâlnită la toate nivelurile, la școală, grădiniță, școală până la universitate. Și e foarte bine, e foarte bună educația, o educație bilingvă pentru creier, pentru inteligență. Sunt studii psihobiologice. Ne spun că uh, e bine pentru viitor, pentru a-ți găsi un loc de muncă, pentru a dezvolta inteligența. Bun. Și ultima din activitățile pe care le finanțăm noi, limbile din programul transversal, sunt măsurile însoțitoare care am văzut că sunt de dimensiuni mici, sunt acțiuni de informare sau de comunicare, practic, sunt acțiuni cum ar fi, de exemplu, să finanțăm seminarii, conferințe, uh, rețele de schimb de bune practici, însă în reuniuni sau uh, situri uh, bine stabilite, beneficiarii, iar iată puteți vedea și aici că lista e foarte lungă, dacă aveți un proiect pe care, care vă interesează, cine știe, poate puteți și dumneavoastră să beneficiați și puteți să vă prezentați candidatura. Câteva cuvinte despre priorități, despre punctele fundamentale ale fiecare din aceste acțiuni în proiectele multilaterale, sensibilizarea pentru limbi și, sigur, și dezvoltarea de noi metode și instrumente pentru a învăța limbi cu cea mai bună calitate posibil și în proiectele multilaterale. Nu intră nici bazele de date, însă în rețele și nici dicționarele intră aici, însă în rețele e fundamental să promovăm cooperarea în Europa, dar și în afara granițelor Europei și să promovăm inovarea și schimbul de bune practici. Iar în uh, mijloacele de însoțire, după cum spuneam, e vorba de proiecte de informare și de comunicare. Uh, trebuie să știți ceva foarte important în această acțiune pe care noi o finanțăm. E vorba de faptul că toate limbile sunt eligibile. Nu avem proiecte care au de face cu învățarea și predarea limbii chineze, arabe, ruse, toate aceste limbi sunt eligibile. E o acțiune care nu se limitează la limbile oficiale sau minoritare sau prezente pe continentul european, ci toate limbile pământului, ca să spun așa, sunt eligibile. Criteriile pentru uh, selecție, le aveți pe ecran, sunt calitatea program, programului de lucru, caracterul inovator, uh, calitatea consorțiului, adică grupul de țări și universități care uh, se formează, valoarea adăugată europeană, relația, raportul cost-beneficii și eficiență, impactul, calitatea diseminării, valorii sociale a rezultatelor și participarea a unor țări terțe, aspect care mi se pare foarte important. Dacă doriți să intrați în această acțiune, vedeți uh, website-urile pe care întâlniți toate informațiile pe care eu nu vi le-am putut oferi acum, termenele, calendarul, formularele și tot ceea ce e necesar să știți. Bun, înainte de a încheia și de a vă mulțumi pentru atenție și de a da cuvântul din nou moderatoarei noastre, mi-ar plăcea însă să mai spun câteva cuvinte în legătură cu politica multilingvismului. Să nu ne limităm doar la finanțare, care până la urmă e aspectul cel mai important, Bani, întotdeauna, desigur, ă, trebuie bani pentru a finanța visele și ambițiile, dar trebuie să spunem ceva și în legătură cu politica multilingvismului, ținând cont că noi avem noroc aici să avem de față pe vicepreședintele Parlamentului European, responsabil pentru multilingvism, care practic este persoana care încarnează, întrupează această politică. Eu vreau să vă spun că astăzi multilingvismul este mai puternic decât niciodată. Și vă voi demonstra asta, pentru că, iată, la nivel instituțional, deci mă refer la instituțiile europene, recent, cele trei instituții ale triunghiului metodei comunitare, deci Comisia, Parlamentul și Consiliul, însă în plus și Consiliul European au susținut, uh, au hotărât să susțină împreună limbile la cel mai înalt nivel. Comisia cu Parlamentul și Consiliul negociază în acest moment uh, viitoarea generație a programelor de educare și informare. Aceste trei instituții s-au pus de acord și spun că încăpătarea de com- competențe lingvistice și protecția sau respectul diversității lingvistice sunt una din cele șase priorități ale programului. E un program cheie din 2012 până în 2020 cu uh, bugetul cerut de uh, comisie 19 miliarde de euro. Deci, vă puteți închipui că limbile vor avea un viitor mai bun decât situația actuală. Asta în ce privește negocierea noului program promovat de către Comisie și a fost o idee foarte clar a doamnei Andrula Vasiliu, ca limbile să fie una din priorități. Celelalte instituții, Consiliul de Ministri, în luna noiembrie a anului 2011 a adoptat unele concluzii ale Consiliului privitoare la competențele lingvistice pentru a favoriza mobilitatea, mobilitatea pentru a învăța și mobilitatea profesională. E vorba de un mandat politic, e ceea ce noi numim în termeni eurocratici un mandat politic, pentru că trebuie ca noi să și răspundem de faptele noastre și trebuie să spunem ce am făcut și să înfăptuim ceea ce ne cere, ceea ce ne solicită să facem Consiliul. Este un mandat politic. Parlamentul European în sesiunea sa de pe data de 11 septembrie, a adoptat o rezoluție foarte ambițioasă. Educare, formare, tineret, în care susține în mod foarte semnificativ limbile nu doar din punct de vedere al ocupării sau uh, învățării, ci și punând în centru cet- cetățean. Asta face Parlamentul European și se referă la societățile noastre. Și uh, apoi, în concluziile din iunie, 28-29 iunie, Consiliul European, adică reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Uniunii Europene, la fel, s-au referit la impactul și valoarea limbilor pentru a impulsiona creșterea în Europa și pentru a redresa, a relansa economia europeană este vorba de prima oară că s-a făcut așa ceva de Europa, nu doar pentru că instituțiile susțin limbile. Multilingvismul este mai puternic decât niciodată și pentru că pe plan internațional cooperarea noastră cu țările pe care noi le numim terțe, deci țări care nu uh, sunt state membre, ale Uniunii Europene, China a hotărât să coopereze în cooperarea sa cu Uniunea Europeană să identifice trei priorități în uh, lumea educației, formării, tineretului, în ordine, limbile, educația superioară și formarea profesională învățământul superior și uh, formarea profesională. Uh, conlucrăm și cu India, cu Brazilia, țările ACEM, țările Mercosur și cu altele. S-a conștientizat pe plan internațional că limbile sunt o valoare și asta este o mare satisfacție pentru noi toți și în cadrul cooperării cu statele membre, dumneavoastră știți că multe inițiativele care mai apoi se vor înfăptui sunt elaborate de comisie uh, cu statele membre, dar nu doar în cadrul Consiliului de Miniștri, care este o negociere de caracter formal, ci și în grupuri, ceea ce noi numim metoda deschisă de, comun, de coordonare, ă, deci comisia cu reprezentanții statelor membre pentru a avea strategii comune. În acest caz, noi am ă, înființat un grup pe tema limbilor și tot ă, ce înseamnă spectrul educației, informării, ceea ce n-a existat înainte. Noi am avut alte grupuri, de exemplu pentru ocupare sau pentru întreprinderi. Acum, ne vom ocupa de tot ceea ce înseamnă educație și informare și avem mari așteptări de la acest grup și eu sper că ne va oferi, sunt convinsă că ne va oferi surprize foarte plăcute. La fel, în cadrul uh, cooperării cu instituții non-europene, care nu sunt în Uniunea Europeană, vom uh, face un parteneriat cu Consiliul Europei și cu Centrul uh, de Limbi Moderne de la Graz. În cadrul societății civile, ONG-urilor și întreprinderilor pentru că avem două platforme și văd că unul din președinte, domnul, unul din președinte, domnul Uwe Mör, președintele Platformei pentru Societate Civilă și Libri, este prezent aici alături de noi, cealaltă platformă fiind consacrată întreprinderilor. Vreau cunoașteți că e foarte important ca Europa să nu fie doar o birocrație opacă, ci să fie în contact permanent cu părțile interesate și aceste platforme tocmai la asta folosesc. Fiecare dintre ele reunesc cam 30 de participanți din toate domeniile uh, și ei ne spun în mod constant ceea ce nu facem bine, unde ne putem îmbunătăți și ne și laudă când facem bine ce facem. Și în cadrul științific, în lumea științifică la fel, pentru că uh, a spus și domnul Lopez uh, asta, în lumea științifică, în acest moment noi dispunem de niște studii care ne permit cu date foarte precise să uh, elaborăm noi strategii. E vorba de competențele lingvistice, eurobarometru, uh, la care s-a făcut referire aici, și apoi studiul limbilor în școlile europene. La fel, a, fost, a făcut obiectul unui studiu. Care sunt prioritățile pe termen foarte Uh, scurt ale politicii de multilingvism. Acum, eu nu mă voi referi decât la comisie, desigur că n-aș putea să fac altfel. În primul rând, se va adopta, în uh, următoarele zile se va adopta o comunicare a comisiei foarte ambițioasă, numită Regândirea educației, în care limbile sunt foarte bine reprezentate în corpusul comunicării, dar în plus li se consacră ceea ce noi numim un document de lucru al serviciilor comisiei, deci se referă tocmai la limbi, Cea de-a doua prioritate, organizarea unei conferințe, care pentru noi este foarte importantă și sperăm că și pentru domniile voastre, pentru că vă invit să participați, desigur, la Beijing, chiar pe 1 decembrie e o zi de sâmbătă, prietenii noștri chinezi uh, lucrează și în weekend și vom, le vom urma și noi exemplu, deci pe 1 decembrie, pentru a construi o colaborare cu prietenii noștri chinezi, pentru ca, uh, în primul rând, noi, ei să pot uh, să poată învăța limbile cel mai puțin utilizate, <laughs> care pentru ei, prin definiție, sunt toate celelalte în afară de engleză. Și, în plus, din ce în ce mai mult, să consolidăm cooperarea cu membrii familiei, familiei de limbi, serviciile lingvistice ale comisiei, serviciul de traducere și serviciul de interpretare, dar și de asemenea omologii de la Parlament, nu doar de la comisie. Acestea sunt prioritățile noastre și sperăm că să avem succes cu toate acestea. Uh, atât mă opresc aici, vă mulțumesc frumos pentru atenție și vă stau sigur la dispoziție pentru orice fel de, de întrebare. Mulțumim pentru atenție! teşekkür ederiz Sayın De Quiros. Sözü hemen Isabelle Badiu. Mulțumim, doamnei Bernardo De Quiros, acum voi da cuvântul Isabelei Badiu pentru uh, mult, uh, pentru un timp îndelungat, uh, a fost responsabilă pentru unitatea interpretării, programul de masă de interpretare de la Universitatea babeș bolyai din Cluj. Astăzi este șefă a unității lingvistice a cabinei de interpretare în limba română. Te rog, Izabela, ai cuvântul. Mulțumesc, Ebru, bună ziua! Îmi face o deosebită plăcere să vă pot adresa câteva cuvinte în limba română. Ehm, pentru, în principal, pentru a transpune în viu grai principiul însuși care ne reunește pe toți astăzi aici, acela al multilingvismului. Și dacă e să fim sinceri, vom recunoaște că acest principiu este prea adesea invocat ca o abstracțiune, ehm, uitându-se uneori cât de tangibil este el. A vorbi în limba maternă este măsura însăși a naturaleței, a firescului, Uh, și afluenței, un gest de deschidere, uh, de expunere chiar către ceilalți. Sunt așadar extrem de onorată să mă aflu astăzi aici și să mă pot adresa unei atât de distinse asistențe. Um, aceasta din mai multe motive, dintre care permiteți-mi să numesc acum doar două. Reprezint o limbă de mai mică circulație, deși statistic România este o țară de talie medie și uh, o limbă care a devenit limba oficială a Uniunii Europene uh, abia în anul 2007. Apoi, la nivel personal, uh, ca funcționar al Parlamentului European, am ajuns să cunosc complexitatea serviciilor lingvistice furnizate de instituțiile europene, însă trecutul meu recent, așa cum spunea și Ebru, rămâne intrinsec legat de mediul academic, față de care uh, nu voi ascunde niciodată sensibilitatea. Ei bine, în această dublă calitate de interpret și de universitar, aș încerca să reacționez la cele prezentate de distinși colegi, aducând în atenția dumneavoastră îndeosebi oportunitățile pe care le deschide în cadrul academic interpretarea de conferință. Acum e adevărat că rămân destul de puține de spus după ce experții au vorbit. Uh, e limpede că Erasmus Mundus, ruda globală a lui Erasmus, dacă vreți, un fel de Erasmus Going Global, are șanse să devină în timp la fel de cunoscut și apreciat de mediul universitar, beneficiind de o infrastructură mai substanțială și nutrind ambiții mai mari. Uh, și cred că suntem cu toții de acord, așa cum și presa recentă tinde să o susțină, și asta nu e puțin lucru, că astfel de programe sunt de succes. De ce? Uh, pentru că în spatele lor, în spatele statisticilor și o parte tocmai ne-au fost prezentate, multilingvismul este viu. Este tradus în cotidianul a mii de studenți, dintre care unii, între timp, iată, sunt 20 de ani de când Erasmus a fost lansat, au devenit profesioniști activi. Uh, și um, cel care a lansat uh, la începutul acestui an o, o, o frază care încă alimentează dezbaterea este Umberto Eco, care spunea că Erasmus a creat prima generație veritabilă de tineri europeni. Uh, și chiar dacă există voci care acuză că programul Erasmus e folosit mai mult pentru turism decât pentru studii, aceia dintre noi care au asistat la dezvoltarea programului și poate chiar l-au coordonat în universitățile lor știu prea bine că între a trăi altundeva și a studia altundeva nu există un adversativ, ci o relație de cauzalitate. Fie și doar prin imersiune lingvistică, avantajul concurențial al studenților Erasmus pe piața muncii este notabil și mai multe anchete dovedesc acest lucru. Și asta cu atât mai mult în sectorul zis al industriilor limbii. O mobilitate de studii reușită deschide adesea calea ulterior unei mobilități profesionale, iar analize cantitative demonstrează acest tip de flexibilitate. Iar dacă aceste elemente uh, pot părea insuficiente științifice, științifice, vă asigur că ele sunt susținute de cercetare, întrucât însăși mobilitatea și în special mobilitatea studențească au devenit teme de cercetare științifică la intersecția dintre sociologie, economie, științele educației sau politologie. Acum, dacă e să asum uh, postura de interpret, cred că e limpede pentru toată lumea că mobilitatea este o condiție sine qua non a profesiei de interpret. Uh, ori, cum am putea să refuzăm tocmai tinerilor studenți care aspiră să devină interpreți posibilitatea unei mobilități de studii, indiferent de cadrul sau programul prin care aceasta se efectuează? Iar dacă vă întrebați care e rolul universităților în a susține și dezvolta masterate de interpretare de conferință, programe de nișă până la urmă, uh, foarte selective și care se adresează unui număr relativ restrâns de studenți, pot să vă spun că evoluțiile pot fi multiple. Uh, și aș lua doar trei uh, piste din varietatea de posibilități enunțate doar cu o clipă în urmă de doamna Belen Bernaldo de Chiros. Uh, Uh, odată cooperarea între sfera academică și lumea afacerilor. Haideți să nu uităm că acest lucru nu se referă doar la oferta de cursuri de limbi străine, uh, ci, în bună măsură, și la oferirea de servicii de interpretare și de traducere de calitate. Prin urmare, e nevoie de profesioniști înalt calificați. Apoi, susținerea limbilor europene de mai mică circulație și a limbilor regionale, care, dincolo firește de activitățile de sensibilizare, presupune nu de puține ori medierea lingvistică și culturală între o minoritate și o majoritate, iar acest lucru e parte integrantă a profesiei de interpret. În fine, rețelele ce dau viață politicilor lingvistice. Mai corect, conceptul de networking și nu mă îndoiesc că uh, acesta va fi termenul cheie al conferinței noastre networking între toate instituțiile implicate în multilingvism, oricare ar fi acestea, consorții universitare, masterate, mixte și în cotutelă, parteneriate bi, multilaterale, rețele profesionale, posibilități deschise sfere academice de a interacționa cu acei policy makers. Uh, cu permisiunea moderatoarei, am să citez exemplul consorțiului European Masters in Conference Interpreting, ce rămâne un model dincolo de limitele profesiei de interpret construit pe un protocol riguros de asigurare a calității, ca și criteriu de apartenență, EMCI a fost și este o structură flexibilă de universități ce permite mobilitatea formatorilor și studenților, încurajează schimbul de experiențe și bune practici, incitarea la reflexie curriculară și cercetare științifică și oferă absolvenților o dublă certificare. Ar mai fi uh, enorm de multe de spus, între altele despre codiplomare sau asigurarea calității, însă timpul trece cu repeziciune și în încheiere aș dori să folosesc și a doua mea limbă de suflet, care se întâmplă să fie limba franceză. Mesdames et messieurs, pour conclure, Doamnelor și domnilor, în concluzie, dați-mi voie să vă propun un exercițiu interdisciplinar. Vă rog să notați câteva cuvinte cheie, scris internaționalizare, consorțiu, etichetă, mobilitate, rețea, parteneriat, excelență, atractivitate, competitivitate, asigurarea calității, convergență și bune practici. Bun, acum organizațiile pe uh, câmpuri semantice. Măsurați dimensiunea acestor concepte în economia instituției dumneavoastră și comparați-o cu Uh, dimensiunea asupra, venitul, asupra viitorului studenților dumneavoastră. Asigurați-vă de obiectivitatea demersului printr-un, printr evaluare interpares, de pildă. Uh, apoi, cuantificarea, utilizarea statisticilor foarte consolid, cu foarte multe consiliere. Coroborați aceste date cu rezultatele obținute de colegii voștri, colegii voștri de la în rețeaua interuniversitară prin duplicarea unui exercițiu similar. Utilizați apoi soluția găsită pe un uh, eșantion reprezentativ, cum ar fi uh, masteratul de interpretare de conferință din instituția dumneavoastră. Nu uitați să conf- confirmați participarea la cea de-a treia conferință a rectorilor organizată de către DG Inte pentru a ne comunica modul în care au avansat lucrările dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, Izabela. Acest subiect este foarte important. Aspectul financiar este și el foarte important, mai ales pentru programe cum ar fi Masteratul European de uh, Interpretare. A fost uh, instituită o rețea aici. La ora actuală sunt introduse noi sectoare în uh, aceste rețele, iar pentru toate aceste rețele, elementul financiar joacă un rol covârșitor, motiv pentru care era foarte important să discutăm astăzi acest subiect. La ora actuală, în multe țări, banii reprezintă o problemă în uh, rețelele universităților. Aveți întrebări? Vă rog. Rafael Lozano, Universitatea din Bologna, Italia. Există o problemă care apare atunci când asistăm la astfel de conferințe. Pentru că se vorbește despre multilingvism, se aud tot felul de comentarii interesante mm, cu perspectivă de viitor și aș putea să dau aici un exemplu ca să se înțeleagă mai bine la ce vreau să fac referință. În urmă cu câțiva ani Comisia a înființat uh, într-un grup de experți un document asupra multilingvismului. Una dintre afirmațiile principale ale acestui document era că orice cetățean european trebuie să știe, în afară de limba sa maternă, încă alte două limbi. Și uh, era vorba acolo de adoptarea unei limbi minoritare. Ce se întâmplă în Italia? În același an în care se publică acest raport, se realizează o reformă a sistemului de învățământ prin care se introduce engleza ca limbă unică, limbă uh, străină în întreg învățământul italian. Doamna De Chiros a vorbit despre această situație, despre acest moment nevralgic sau de mare interes uh, în legătură cu momentul uh, multilingvismului. E vorba de multilingvism care la nivel universitar este destul de încetățenit, deși nu chiar 100%, pentru că universitățile în universități se finanțează tot felul de programe de masterat și de cursuri de limbi străine. Problema care apare însă este această diferență care există între pregătirea pe care trebuie să aibă un cetățean pentru a deveni uh, un cetățean universitar fără uh, instrumentele care să-l ajute să se pregătească în acest scop. Doamna uh, de Chiros, într-adevăr, dumneavoastră faceți uh, referință aici la obiectivul de la Barcelona, în jargon comunitar. Acesta a fost adoptat în martie 2002 la Barcelona și șefii de state și de guverne propuneau acolo să se ajute cetățenii europeni astfel încât să ajungă să cunoască cel puțin două limbi străine în afară de limba lor maternă. Situația din Italia, într-adevăr, este așa cum ați descris-o dumneavoastră, dar trebuie să spunem aici că politica lingvistică în domeniul uh, formării și al învățământului este de competența statelor membre. Uniunea Europeană nu are competențe de pline în acest domeniu. Noi însoțim eforturile făcute de statele membre, îi ajutăm, îi încurajăm, dar în niciun caz nu se poate vorbi de competența noastră în acest domeniu. Fiecare stat decide ce face. De exemplu, în Franța se pot uh, învăța 54 de limbi străine în uh, școală. Nu s-a ales o limbă uh, centrală. În țările din afara Uniunii Europene, de exemplu în Brazilia, o lege din anul 2005 spune că prima limbă străină în școli este spaniola. De ce? pentru că e vorba de o țară care se află înconjurată de uh, țări hispanofone. Deci, uh, acolo, de multe ori, uh, obiectivele școlare sunt trilingve. Deci, diversitatea este foarte mare, dar aveți dreptate, mai avem multe de făcut în acest sens. Mulțumesc, uh, spune moderatoarea. Foarte pe scurt, vă rog. Aș vrea și eu să spun că în ceea ce privește Comisia Europeană, noi uh, susținem cursurile în limba engleză. Cred că trebuie să fim idealiști și realiști în același timp. Ceea ce primim noi în cadrul Erasmus Mundus sunt programe și proiecte care în proporție de 85% sunt în engleză. Și nu e vorba aici de criterii de eligibilitate. Universitățile știu foarte bine că dacă doresc să atragă studenți din China, din Japonia și din regiuni mai îndepărtate, singura soluție este să promoveze engleza. Așa că trebuie să găsim alte modalități pentru a promova alte limbi uh, europene, de exemplu prin cultură și spuneam mai devreme prin Erasmus Mundus, încercăm să introducem predarea unei alte limbi străine, în afară de limba engleză, în curriculumul uh, școlar. Olga? Olga Igorova Astrakhan State University, Russia. Olga Igorova, de la Universitatea din Rusia. Am o întrebare pentru doamna Keiros, care a făcut o prezentare foarte interesantă. Care sunt perspectivele pentru țara mea, pentru Rusia? Dacă doriți, puteți să adresați întrebarea în limba în rusă. că avem interpretare. Doriți să repet întrebarea în limba rusă, deci. Mulțumesc, sunt uh, Olga Egorova de la Universitatea din statul Astrahan din Rusia. Universitatea de stat Astrahan din Rusia. Am o întrebare pentru doamna Cheiros, care a făcut o prezentare foarte interesantă și pentru care vă mulțumesc. Ați, vor, ați prezentat mai multe programe. Care sunt perspective de participare ale Rusiei? All of them. All of them. Vești bune, toate. Rusia este eligibilă pentru toate aceste pro- programe și este un proiect excelent de cooperare dus de Parlamentul European între Istanbul și Astrahan. Deci vă încurajăm să continuați cu finanțarea de la Comisia Europeană. Excelent! Încheiem uh, cu acest mesaj plin de optimism. Vă mulțumesc foarte mult! Really sorry. E, çok özür diliyorum. E, bitirmek zorunda. Îmi cer scuze, spune mm, vorbitoarea, dar mai putem lua o întrebare, vă rog. Mulțumesc foarte mult! Pentru prima dată pot uh, vorbi limba maternă la o astfel de conferință. Mă numesc Alex Bieliș de la Universitatea din Zagreb și o să vorbesc limba croată. Cred că se poate să existe o lingua franca în Europa, fiindcă așa au stat lucrurile întotdeauna și acest lucru nu trebuie să exclude existența multilingvismului. Cred că 90% uh, din uh, comunicare este bilaterală și are nevoie de o lingua franca. Aș dori, dacă îmi permiteți, să Vă spun uh, care au fost uh, beneficiile pe care le-am obținut noi, Universitatea din Zagreb, în ceea ce privește organizarea uh, masteratului de interpretare. Altfel nu am fi reușit să avem atât, atât de mulți interpreți bine pregătiți pentru a lucra din limba croată la instituțiile europene și nu numai. Am putea să ne gândim la crearea unei rețele de studii ale interpretării. Ar fi binevenită o astfel de rețea. Să vedem uh, dacă această propunere se va bucura de succes. Vă mulțumesc! Bueno, no sé, no sé si es politicamente corect. Nu știu dacă este corect din punct de vedere politic să intervin eu aici în dezbatere, dar comentariul făcut de prietenul nostru din Croația a fost foarte interesant. Eu sunt foarte îngrijorat de această chestiune a lingua franca. De ce? În primul rând, pentru că aceasta ar fi o limbă care să fie utilizată pentru a comunica cu toți cetățenii și am arătat deja destul de clar că există probabil un 999 la mie din cetățenii la nivel mondial care ar rămâne în afara acestei lingua franca. Însă există și un al doilea motiv. Această lingua franca, mai mult decât franca, este unică și aceasta este un adevărat pericol pentru că ne-ar putea duce la gândirea unică. Gândire unică care, prin definiție, este o gândire și un instrument de acțiune totalitară în societatea noastră. Și cum noi suntem cu totul împotriva oricărui tip de abordare totalitare, pentru că noi suntem de sursă democratică, nu dorim această, și nu credem în această limbă unică și avem multe reticențe față de acest concept de lingua franca. Nu e o temă pe care s-o fi dezbătut aici neapărat, este o opinie personală. Probabil că mulți colegi sunt de acord cu mine în această privință, dar cred că ar trebui să facem o reflexie, să vedem în ce măsură lingua franca nu este limbă unică, aceasta duce la gândire unică și, prin urmare, la totalitarism, care ne-ar aduce într-o lume foarte diferită și contrară lumii pe care ne-o dorim noi în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Çok teşekkür ediyorum. Totaliterliğe... Mulțumim. Mulțumim. Mulțumim uh, pentru intervenție. Și în mod uh, totalitar, din păcate, trebuie să pun capăt uh, acestui grup de intervenții și trecem la uh, următorul grup de discuții. Așa trebuie să facem. Da, dar uh, are cuvântul domnul Goncharov, Goncharov de la Universitatea de Sankt Petersburg din Rusia, înainte de a încheia. Doresc doar să atrag atenția asupra unui uh, element cheie discutat azi, și anume diversitatea lingvistică. Este foarte interesant. Uh, e, sunt foarte interesante spusele uh, Uh, invitațiilor noștri, uh, domnului Lopez mai ales și cred că putem continua pe tema asta în a doua parte de logului nostru. E important, cred eu, să ne concentrăm pe uh, tema asta când vorbim despre multilingvism, pentru că sigur sunt diverse aspecte care se pot discuta aici. La Universitatea noastră Herzen din Sankt Petersburg se pot, utiliza, se pot studia aproximativ 40 de limbi, dintre care cam 20 sunt vorbite de minorități avem un program pentru promovarea limbilor minoritare și asemenea programe trebuie dezvoltate, trebuie susținute, trebuie să ne concentrăm pe direcția asta. E important ca asemenea proiecte să, fie, să se bucure de sprijin ca să putem avea, să dezvoltăm un context pentru o comunicare interregională între culturi diferite. Și asemenea programe facilitează uh, dialogul intercultural. Uh, da, dar acest subiect l-am putea discuta mai în detaliu în următorul grup de discuții. Mulțumesc invitațiilor și uh, trecem la următorul grup de discuții, fără întârziere. Ja, vielen herzlichen Dank an alle panelisten, an Ebru Dirica. Herzlich. Mulțumim tuturor membrilor, mulțumim lui Ebru Diricher și cred că, iată, vom avea ce discuta și la cină, care, din păcate, încă mai are de așteptat, pentru că trecem la următorul grup de discuții, parteneriat pentru viitor, cu interpreții și universitățile și aș ruga invitații care încă nu au făcut-o să vină aici, la tribuna alături de mine și Patricia Arisu, Eh, doamna Sally Bailey, doamna Alison Graves din partea Parlamentului European, eh, le rog să treacă aici la prezidiu. Good afternoon. Bună ziua. Sunteți treji? N-am avut pauză de cafea. Bună ziua, mă bucur foarte mult să vă întâlnesc. Iată, soarele sus pe cer, sunt foarte bun și mi s-a spus că, în primul rând, trebuie să o invit să ia cuvântul pe doamna Olga Cosmidu. Este o plăcere pentru mine. Chiria Antiproedre, Mulțumesc, doamna președinte, stimați colegi și prieteni. Nu trebuie să vă mai spun ce bucurie nespusă este pentru mine să mă întâlnesc cu dumneavoastră și să văd atâtea chipuri cunoscute de prieteni, persoane pe care le cunosc de ani de zile. În afară de faptul că suntem colegi, simt că ne leagă o prietenie adevărată și nu numai. În momentul în care am hotărât să organizăm această conferință, ne-am gândit cu mare atenție la formatul pe care îl va lua această întâlnire. De ce? Fiindcă am dorit să evităm repetarea unui eveniment anual de la comisie, care se derulează excelent în fiecare an, colegii de la comisie organizează o conferință cu universitățile. Dar evenimentul de astăzi este diferit. Eu am oarecare, inter... oarecare experiență ca interpret și vreau să vă spun că acest eveniment este unic pentru prima dată avem o astfel de conferință unde am adus la un loc toți protagoniștii, toate părțile implicate, într-un fel sau altul, în acest domeniu deloc ușor al interpretării. I-am adus la oaltă pe profesioniști, pe eh, șefii departamentelor de interpretare, a unităților de interpretare și i-am adus alături de reprezentanții universităților am adus uh, la oaltă toate persoanele implicate într-un fel sau altul în uh, domeniul limbilor străine. Ne-am gândit ca să fie formatul universitățile și uh, șefii departamentelor de interpretare și traducere. Apoi ne-am dat seama că învățământul nu reprezintă o competență strictă a Uniunii Europene și um, una dintre problemele pe care, care ne confruntăm în uh, găsirea interpreților pentru anumite limbi reprezintă faptul că în unele state membre nu se recunoaște pe deplin existența profesiei de interpret sau traducător. Nu există o conștientizare a publicului larg în, în ceea ce privește faptul că aceste uh, meserii necesită o formare anume. Nu este suficient să deții o diplomă de limbi străine. Nu este suficient să existe un departament de, filo- de filologie într-o universitate. Nu înseamnă neapărat că poți activa în acest domeniu. E nevoie de o conștientizare a opiniei publice la nivelul statelor membre în acest sens. E, nu e ușor uh, să-i sunăm la telefon pe miniștri, pur și simplu. Am uh, vrut să-i contactăm uh, pe reprezentanții, pe cei de la reprezentanța permanentă. Iată de ce, vedeți că avem alături de noi reprezentanții ai statelor membre, de statele can- din statele candidate și din țări ale căror limbi sunt folosite la nivelul uh, diplomației internaționale, chineza, de pildă. Și uh, să nu uităm țările candidate, cum am spus. Iată, acest format este fără precedent. Am dorit să aducem pe acești oameni la oaltă, pe, toți acești, pe toate aceste părți implicate, pe toți cei care activează într-un fel sau altul în acest domeniu. Pentru ca toată lumea să beneficieze de acest schimb de experiență și să-și dea seama că este vorba aici despre un domeniu de învățare la un alt nivel. Noi am dorit, a fost ambiția noastră, să oferim un imbold tuturor. Uh, să le spunem uh, principale actori, uh, ca să folosim acest jargon, este vorba de oricine activează în acest proces. Am dorit să oferim un imbold acestor persoane pentru a le înlesni apoi cooperarea. Nu se face acest lucru doar printr-o singură conferință, bineînțeles printr-o singură întâlnire, dar cu toții suntem conștienți că cu toții cei prezenți aici uh, suntem conștienți și convinși de utilitatea acestui exercițiu, prin care aducem la un loc uh, resursele și competențele fiecăruia. Aș dori să mă exprim nădejdea ca întâlnirea noastră de astăzi și de mâine să nu uh, fie doar o Uh, sumă de discursuri frumoase, chiar dacă într-adevăr discursurile sunt frumoase, cu toții sunteți experți în, pe bucata dumneavoastră de domeniu. Dați-mi voie să manifest speranța că vom putea transmite un mesaj clar, vom putea da un mare imbold stabilirii de rețele, de grupuri specializate. Dacă vă uitați pe program, vă vedeți seama că există într-adevăr un caracter foarte divers al temelor, conștientizarea, învățământul și formarea, finanțarea, fluxuri de finanțare, care, iată, s-au vehiculat astăzi, apoi stabilirea de rețele și în domeniul finanțării. Iar mâine, dacă vă uitați la programul pentru ziua de mâine, veți vedea că avem experți din um, afara branșei noastre, că, care ne vor spune ce se întâmplă în creierul interpreților la lucru. Cred că va fi un exercițiu extrem de important și uh, de grăitor pentru noi. Vom, ni se va vorbi mâine despre noile tehnologii, fiindcă, așa cum a spus vicepreședintele Parlamentului European mai, de, mai devreme, noile tehnologii joacă un rol foarte important pentru viitorul acestei profesii. Nu pentru că mașinile ne vor face treaba în viitorul uh, apropiat sau îndepărtat, nu, nici de cum. Cu toate acestea, noile tehnologii joacă un rol covârșitor, fiindcă noi trebuie să stabilim cadrul acestora pentru a vedea unde și cum vom folosi noile tehnologii pentru a îmbunătăți interfața între om și mașină și pentru a ne asigura că această decizie nu ne va fi impusă nouă de către altcineva. În același timp, trebuie să vedem ce ne oferă uh, știința și tehnologia. Poate că aceste tehnologii ne sunt benefice. Bineînțeles, nu putem noi să împiedicăm progresul tehnologiei și nici nu măcar nu ne-am închipui, nu ne-a trece prin gând să facem acest lucru. Tehnologia ne-ar putea fi de mare preț în activitatea noastră. În manifest nădejdea că, uh, un, că universitățile se vor menține la curent cu noile tehnologii, fiindcă, iată, noile generații vor, se, vor, se vor naște cu iPhone-ul în mână, să spunem așa. Cuvântul iPhone acum este pe buzele tuturor. Și uh, vreau să vă spun că uh, fata unui prieten la 11 luni deja uh, încerca să atingă cu degețelul ei ecranul uh, iPhone-ului. Uh, Poate că generația noastră pare, din acest punct de vedere, ușor învechită, iar această prăpastie se cască din ce în ce mai mult, nu numai între generația de acum și uh, generația următoare, este vorba de, uh, ne gândim chiar și la două generații distanță. Am dorit, într-adevăr, să oferim o sinteză între profesii, meserii, unde se manifestă foarte multă uh, experiență. Trebuie să se știe foarte bine care sunt uh, așteptările și nimeni nu-și dorește, nimeni nu își dorește să îi se impună deciziile de sus în jos. Nu dorim ca cineva să ne zugrăvească nouă viitorul. În Parlamentul European avem deja o experiență bogată nu doar fiindcă aceasta este pâinea noastră de toate zilele, cu um, toate limbile oficiale pe care le uh, avem, nu doar 24, mai multe. De anul trecut ne-am întâlnit cu uh, reprezentanți din Rusia săptămânal dacă nu săptămânal, uh, și uh, cu, avem întâlniri cu reprezentanți din lumea arabă. Din două în două săptămâni avem și întâlniri cu reprezentanți din China, cu interlocutori din China și iată, nu e vorba doar de limbile pe care le folosim în activitatea noastră de zi cu zi. Avem o experiență foarte bogată în multe domenii. Doamna uh, Badiu, mai devreme, ne spunea uh, că se ocupa de formarea interpreților la Universitatea din Cluj. Iar acum este uh, șefa cabinei de limba română la Parlamentul European. Mâine, doamna Dara vă va vorbi despre tehnologii. Deci, avem foarte multe uh, domenii variate de acoperit. Iar uh, lucrurile care ne interesează pe noi vor fi abordate de specialiști. Iar noi vom avea ocazia să beneficiem de pe urma experienței colegilor noștri, în egală măsură, atât cât de, de pe urma invitațiilor noștri. S-a vorbit despre Parlamentul Indian am avut uh, vizite cu interlocutori de acolo și ne-au întrebat pe noi cum să-și organizeze activitatea. Cum uh, au, au încercat să învețe de pe urma experienței noastre. Iar uh, noi am avut uh, prilejul, uh, onoarea să trimitem uh, persoane de la Parlamentul European la Parlamentul Panafrican pentru a-i ajuta și pe ei un schimb de experiență, pentru a, pentru a face schimb de experiență în ceea ce privește modul în care organizăm noi sistemul de conferințe de interpretare. Cred că o situație similară avem și în domeniul traducerilor. Nu deținem noi de la interpretare monopolul. Resursa cunoștințelor care a fost, care a fost dobândită în Parlamentul European de-a lungul timpului este uriașă. Cred că ar fi inutil să folosim aceste resurse doar la nivel intern. Interpretarea este o meserie care uh, nu este limitată la un mic loc, locus cu toții ave, beneficiem de, a, de colaborarea interpreților liber profesioniști care pot să lucreze la Consiliul uh, Europei, la Arte, la Munich, la Biroul uh, European pentru Brevete. sau la ONU, la Geneva sau chiar New York. Cu alte cuvinte, această profesie nu poate fi țintuită într-un spațiu uh, geografic sau nu poate privită din perspectiva unei anumite instituții sau unui anumit organism. Putem spune pe bună dreptate că nu avem destui interpreți uh, competenți care să lucreze la toate instituțiile și organismele existente, mai ales dacă concurează pe același domeniu lingvistic, fiindcă, se, fiindcă nevoile lingvistice sunt cam aceleași. Și acum instituțiile încearcă fiecare să își acopere nevoile, dar trebuie să avem o perspectivă mai largă, să ne lărgim orizontul. Mă bucur foarte mult că mă uit în sală și uh, uh, mă uit la participanți la AIC, președintele său, fiindcă ei au o experiență foarte bogată în acest domeniu. Au uh, reprezentanți de la delegația interpreților și interpreților liberi profesioniști, fiindcă și aici este dovada a ceea ce spuneam și din dorința și nevoia de a ne lărgi și extinde orizonturile. Avem ceva de oferit și anume mai multă cooperare cu toate serviciile de interpretare care își doresc acest lucru și cu școlile și universitățile. Cum facem acest lucru? Ei bine, facem acest lucru printr-un program ambițios. Un program ambițios care să aibă și o turnură diferită față de modul în care s-au desfășurat lucrurile până acum. Am avut videoconferințe până acum, un exercițiu de formare în desfășurare unde participă două sau trei școli și prin care uh, încercăm să evaluăm studenții de acolo. Iată, aici a intrat în joc, au intrat în joc videoconferințele, uh, e-learning, învățarea electronică și astfel am, ne-am dat seama că putem să conectăm Parlamentul European cu universități sau cu alte organisme internaționale pentru ca evaluarea să se desfășoare simultan din partea a două instituții internaționale. De ce nu? Așa cum am spus, am vorbit uh, despre acest program ambițios, acesta este cuvântul pe care l-am folosit și este într-adevăr ambițios, dar este posibil, fiindcă există sprijin politic din partea instituțiilor cărora le mulțumim pentru acest lucru. Sunt sigură că noi toți indiferent că venim din domeniul învățământului, formării sau uh, din uh, domeniul furnizării de servicii, avem cu toții aceleași țeluri. Este vorba aici despre o profesie care a căpătat un caracter mondial, iar răspunsurile noastre trebuie să aibă o dimensiune holistică. Iată de ce trebuie să fie cuprinzătoare, iar eu cred că această întâlnire, prima de felul ei, este foarte importantă și vă mulțumesc tuturor pentru participare și pentru că ați făcut această întâlnire posibilă. Vă mulțumesc! Thank you very much, Olga. Mulțumesc foarte mult, Olga pentru felul frumos în care ai descris acest uh, grup de experți și sperăm, într-adevăr, să fie o, un eveniment interactiv. Și pe măsură ce ne pregăteam, speram că acest moment pe care îl avem împreună să reprezintă cât mai mult pentru noi, pentru a putea vorbi despre chestiunile care sunt esențiale pentru noi toți. Și cred că la asta s-a gândit Parlamentul European atunci când uh, ne-a invitat la acest eveniment fără precedent. Care este planul nostru? Vom face comentarii succinte, cât de succint putem și după aceea să avem cât mai mult timp la dispoziție pentru a avea un schimb de părări cât mai interactiv cu putință. Vom Începem invocând încă o dată pasiunea vicepreședintelui Martinez și vorbind, așa cum spunea Stefan uh, Lopez, despre ce fac interpreții, și anume uh, ce faptul că ei creează punți. Nu știu dacă a citit despre Elmar Brockbeck, care a arătat că viața uh, unei mame de familie este aceea unui gardian cu simțul umorului și a numit uh, uh, funcția sau rolul de mamă ca cea de-a doua profesie cea mai veche în lume. Știți care este prima, nu? Cea de-a treia, ei bine vă spun eu, era interpretarea. <laughs> După cum vedeți, avem și fond muzical. Deci despre asta trebuie să vorbim astăzi aici. Cum să formăm pe cineva în această a treia profesie cea mai veche în lume și aceasta în modul cât mai util cu putință. Un alt comentariu pe care l-am auzit de la domnul Lopez, care a prezentat uh, multe idei nemaipomenite, este aceea cu acvariul și cu peștii. Așa că cum să găsim peștele cel mai potrivit și cum să învățăm un pește să noate. Deci dacă avem ingredientele de care avem nevoie, dacă nu le avem, nu prea avem ce să facem și știu că mulți dintre noi ar putea spune multe pe tema aceasta. Aș vrea însă să vă atrag atenția asupra acestui document pe care îl aveți cu toții în dosarele dumneavoastră. HINTS este grupul șefilor uh, de interpretare din organizațiile internaționale și ne întâlnim uh, deja de vreo șapte ani, nu? Deci iată cum trece timpul. Unul dintre lucrurile care este întotdeauna pe ordinea de zi la noi, la Hinz, este cum, ce se va întâmpla cu tinerii, care este viitorul lor, cum îi putem forma, cum îi putem pregăti. Dacă citiți acest document, este în patru limbi și aveți și semnăturile pe spatele documentului, puteți vedea cum încercăm să creăm o relație cu partenerii noștri, cu lumea academică și cu universitățile. Interpretarea, un amestec între artă și știință. Astăzi nu trebuie să dezbatem partea științifică, pentru că lumea academică se ocupă de acest lucru. Însă este o artă și este rolul nostru să vedem care este valoarea acesteia și, așa cum se întâmplă în drept și în medicină, este rolul nostru acela de a lucra cu dumneavoastră pentru a ne combina eforturile, utilizând această ucenicie în cel mai bun mod cu putință, pentru a promova eforturile dumneavoastră și pentru a ne oferi nouă acei profesioniști de calitate de care avem nevoie atât de multă și pe care abia îi așteptăm. Colegii mei vor vorbi despre problema unor programe viabile la nivel instituțional, probabil că veți auzi multe despre acestea, și a problema glosarelor și a noilor tehnologii, așa cum spunea și secretarul general la începutul acestui eveniment. Nu, mă scuzați, Doamna comisar spunea că tehnologia nu va înlocui predarea de limb și nu va uh, face ca un profesor prost să devină bun și nu va înlocui uh, interpreții, ci va face să se uh, utilizeze mai mult tehnologiile. Deci, aceste persoane, acești interpreți nu sunt doar cei care creează punți, așa cum spunea domnul Lopez, ci Uh, sunt persoane care procesează idei. Deci avem nevoie în special de la interpreți să se gândească și în afară de toate limbile pe care le-a învățat sau nu, trebuie să fie un bun vorbitor în propria sa limbă maternă. Și asta este un lucru greu de găsit în ziua de astăzi. Cred că sunteți cu toții de acord. Acea persoană trebuie să fie un vorbitor născut atât uh, din punct de vedere al interpretării simultane cât și consecutive și trebuie să aibă o capacitate de memorie masivă și pot să vă spun că a, există o memorie instituțională inuzuală, deosebită în toate aceste instituții. Bun, dacă a, terminăm cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că e greu să găsești un interpret bun, așa că tocmai de aceea aș vrea să dau cuvântul, să vedem cine dorește să înceapă. Lui Sally Bailey. Te rog. Je vais, euh, je vais m'exprimer en, je vais m'exprimer en français. Euh, Mulțumesc, am să iau cuvântul în franceză. Olga Cosmidu, cred că a, ne-a provocat pe toți vorbind despre întărirea cooperării și despre lucrul în rețea. Și cred că adevărata miză în această provocare este încrederea. Așa că în seara aceasta am să vă vorbesc despre ceea ce din punctul meu de vedere este esențial pentru orice fel de parteneriat între școlile de interpretare și șefii de interpretare de la organizațiile internaționale uh, mari angajatori. E vorba de o chestiune de încredere pentru că fiecare are profesia sa. Eu nu pretind să formez interpreți și nici dumneavoastră cred că nu vreți să faceți ceea ce fac eu. Important este să ne oferiți interpreți de calitate în situații foarte diverse. Și chiar dacă fiecare își face pe partea lui meseria și nu putem interschimba aceste roluri, totuși suntem absolut dependenți unii de alții. Eu am absolută nevoie de dumneavoastră pentru a avea materia primă de care am nevoie pentru lucrul meu și dumneavoastră aveți nevoie de mine pentru ca produsele, să spun așa, pe care le produceți dumneavoastră, îmi permit să utilizez acest limbaj, pentru a lansa pe piață aceste produse. Dacă eu nu comercializezi pe piață aceste produse, atunci nici dumneavoastră nu vă puteți desfășura bine munca. Dacă dumneavoastră nu mi oferiți interpreți de calitate, nici eu nu pot să-mi fac munca așa cum trebuie. Și vreau să vă zic că mi-am dat seama de acest lucru, pentru că activitatea la Consiliul Europei a evoluat de-a lungul timpului. La început um, eram o organizație de tip normativ. Am avut în 40 de ani 200 de convenții. Toate lucrările se făceau uh, în mod uh, bilingv, și uh, aceasta cu țări unde avem uh, școli de interpreți uh, la nivel excelent. Deci aveam produse care erau lansate pe piață. Iar după aceea, activitatea noastră a evoluat, s-a schimbat, am devenit mai degrabă o organizație de tip uh, de cooperare, de asistență tehnică, care trebuia să asigure că normele redactate erau într-adevăr implementate la nivelul statelor membre. Și aceasta a produs o revoluție în felul în care era înțeles conceptul de interpretare. Interpretul nostru a devenit mai degrabă un interpret de consecutivă cu limbile oficiale, cu franceza și cu limbile statele membre și Piața de acțiune a devenit cu totul alta. Era vorba de o piață pe care nu o cunoșteam, școlile de interpretare pe care nu le cunoșteam și a trebuit să stabilesc această relație de încredere pentru a vedea dacă pot avea încredere sau nu în anumite școli formative. Și tocmai în acest punct, dumneavoastră care sunteți reprezentanții unor școli mai puțin cunoscute, care au o mai mică experiență, aveți o de făcut și mai multe eforturi pentru a, pute, a ne putea inspira încredere. Și pentru mine această încredere este esențială și până la urmă formatorii de interpreți sunt uh, cheia problemei, pentru că nu poți învăța o meserie, o meserie care este o meserie a expertizei, care înseamnă că atunci, pe care o înțelegi doar atunci când la microfon simți cum ți se urcă adrenalina în cap atunci când aprinzi microfonul, doar atunci, doar în momentul acela îți dai seama ce înseamnă mobilizarea și concentrarea, mobilizarea de resurse de care ai nevoie. Deci trebuie să cunoști asta ca să i înveți pe alții. Și acele școli uh, care trebuie să-mi furnizeze uh, materia primă a lucrului meu trebuie să înțeleagă acest lucru mulți dintre formatori, tocmai pentru că sunt interpreți, nu uh, acordă diplome dacă candidatul respectiv nu merită. Acesta este un criteriu esențial și nu contează dacă până la urmă, într-un an sau altul, nu avem niciun absolvent uh, în interpretare. Pentru mine, garanția cea mai importantă este aceea a uh, ștampilei pe care o vedem practic pe cartea de vizită a interpretului. Atunci când văd numele unei școli de interpretare cunoscută, atunci eu uh, recrutez acea persoană fără nicio problemă. Deci aici uh, nevoia de încredere despre care vorbeam. Și am să ajung aici la uh, un lucru diferit de ce spuneam până acum. Vorbim de faptul că ne lipsesc interpreți. Vorbim despre această schimbare de generație care este necesară. Însă nevoia de a produce noi interpreți nu trebuie să se facă în detrimentul calității, în niciun moment. Eu, una care am lucrat la o organizație mult mai mică decât Uniunea Europeană, care are nevoie de interpreți, dar nu are nevoie atât de mari ca instituțiile europene și care are de suferit de pe urma faptului că instituțiile Uniunii Europene suferă de pe urma acestei schimbări de generații. Deci atunci când un stat devine uh, țară candidat sau membru a Uniunii Europene sau are o relație specială cu Uniunea Europeană, atunci Uniunea Europeană practic drenează toate resursele, aproape toate resursele de interpretare din acea nișă de piață fie atrăgând la Bruxelles acei interpreți, fie uh, în propria țară de origine. Iată de ce organizații Uh, ca ale mele se confruntă cu lipsuri. Noi avem nevoie de interpreți uh, nu la Bruxelles sau în altă parte, ci în țara de origine. Avem nevoie de interpreți de calitate și avem nevoie de interpreți care să rămână la ei acasă. Acesta este un lucru esențial pentru o organizație mică ca a mea. Așa că de fiecare dată ne întoarcem la aceeași chestiune și anume aceea a încrederii. Acesta este mesajul principal pe care doream să-l transmit și acum îi dau cuvântul lui Claire care cred că are alte comentarii de făcut. Mulțumesc! Mulțumesc! Bun, nu am ceva diferit de spus, sunt de acord cu tot ce, ceea ce a spus Sally. Voi încerca să adaug câteva elemente. E interesant că ea s-a referit la dinamicile eh, schimbătoare ale limbilor la Consiliul Europei. E un lucru pe care l-am găsit foarte stimulator în uh, discursul domnului Lopez, caracterul dinamic al limbilor și uh, forța sau slăbiciunea relativă a uh, limbilor. Asta se vede și la OCDE. Cele două limbi oficiale sunt engleza și franceza, la fel ca pentru Consiliul Europei. Și atunci unii ar putea credea că, practic, treptat, interpretariatul dispare de la OCDE. Uh, Uh, la un anumit moment se întâmpla ceva de facto, și anume interpretarea, era ținut acolo ca un fel de ornament, în fine. Însă acum putem vede, vedea un fel de mișcare a plăcilor tectonice de la un model anglo-american și un model uh, mai mic francez care rezista cu greu și apoi uh, grupul eh, hispanofon și grupul celor africane vorbitoare de limbă franceză, cu tot mai multă globalizare și cooperare, avem o schimbare în eh, forța limbilor, ca să spun așa, și din ce în ce mai mult ni se solicită să recrutăm și alte limbi, rusa, spaniola, în primul rând, dar și araba, chineză, japoneză și italiană. Și germană, dar mai puțin germană. Deci, uh, dinamica aceasta evoluează, se modifică. La OCDE, noi credem că este foarte important să jucăm un rol activ în integrarea absolvenților cât mai rapid posibil, dintr-un număr de motive. În primul rând că sigur că ei reprezintă, ca să spun așa, rezerva viitoare de interpreți, dar de asemenea și pentru că uh, gradua, uh, mă scuzați, absolvenții sunt adesea interpreți excelenți pentru că s-au pregătit foarte bine, sunt foarte conștiincioși, sunt foarte entuziaști de obicei și uh, le place să lucreze la uh, reuniuni, ceea ce nu se întâmplă totdeauna după ce petreci 40 de ani în cabină. Uh, Așadar, a, suntem implicați activ, avem 16 uh, funcționari, din care cel puțin 12 participă în mod regulat la jurii, uh, mai ales la cele două școli de la Paris, dar dacă avem cerere și din altă parte, noi încercăm să trimitem oameni pe măsură, în măsura posibilă, dar uh, dăm și conferință la cerere în legătură cu ceea ce face OCDE-ul, nevoile noastre. Avem studenți care vin și fac practică de cabină, șapte din funcționarii noștri interpreți se ocupă și de formare activități de training. Acum, poate n-am atâta încredere precum Stanley, în sensul că nu uh, pun direct în cabină pe cineva ieșit uh, proaspăt de pe băncile școlii, dacă nu cumva îl trec și printr-un examen. Nu contează de unde provin. Ei îi invit în, în, în primul rând să uh, facă exerciții și cineva îi ascultă și evaluează cum lucrează și doar apoi decid dacă îi recrutez sau nu. Sigur, ei pot, se pot întoarce, uh, dacă doresc, uh, ulterior. Uh, pentru că, bun, uh, am spus că mulți dintre ei sunt excelenți și adevărat, dar unii nu sunt. Așadar, unii din ei încă pur și simplu nu sunt gata să lucreze, ceea ce nu e o mare problemă din punctul meu de vedere, poate pentru ei e o mare problemă, pentru că ei apoi trebuie să găsească un mod de a trece de la uh, interpretarea universitară la uh, universul uh, muncii, la piața muncii. Și nu e o problemă pentru mine, pentru că eu îi încurajez să se pregătească. Pot să le furnizez mentori, interpreți care să îi asculte, deci pot eu să clădesc o punte între ce am învățat ei la școală și piața muncii și uh, apoi ca să poată să fie recrutați. Ce înțeleg prin faptul că ei nu sunt gata? Poate că tehnica lor nu e șlefuită destul, poate au probleme cu înțelegerea, cu accentele, de exemplu accentele în engleză sau și în alte limbi. Poate trebuie să-și consolideze una din limbile pe care le stăpânesc. Dar asta înseamnă că pur și simplu încă nu sunt gata. Unii nu vor fi niciodată gata. Motivul, motivul este că nu au uh, talentul, cunoștințele de bază. Din punctul meu de vedere, asta înseamnă posibilitatea, capacitatea de a, tra- de a transmite în mod fiabil un mesaj către un, uh, o audiență, către niște clienți, ca să spun așa. Și câteodată programele poate sunt prea greoaie, se, se concentrează prea mult pe partea finală uh, a, a, a programului. Sunt foarte multe informații în legătură cu procedura, vocabularul tehnic, se fac uh, multe exerciții de simultan în condiții dificile, dar studenții nu au cunoștințele, capacitățile de bază și dacă nu dispun de ele, când ies de pe băncile școlii, nu le vor obține niciodată nu, nu le pot învăța, sigur își pot îmbunătăți totdeauna limbile, pot câștiga mai multă încredere, fluență, dar nu vor avea acest talent de bază și capacitate de bază. Ăsta e, e mesajul meu. Sigur, suntem, uh, cu dragă inimă, suntem gata să cooperăm să transmitem acest mesaj dacă și, dacă și ceilalți sunt gata să-l asculte și să-l împărtășească, să-l transmită mai departe și uh, sigur că mm, cu dragă inimă recrutez uh, absolvenți recenți, dar uh, cu aceste condiții pe care tocmai le-am menționat. Mulțumim! Sper că asta ne, ne-a oferit, uh, iată, baza pentru o discuție foarte interesantă. Interpreții uh, au un program până la șase și jumătate. Sperăm să mai poată rămâne câteva minute uh, alături de noi, dacă e posibil, și vă invit, uh, dacă aveți comentarii, întrebări, vă rog. And please give us, Harry, if you would give us... Și vă rog foarte mult să vă prezentați. Harry Dai, de la Universitatea de Studii Internaționale din Shanghai și eu să adresez întrebarea în limba maternă, chineză, bazându-mă pe colegii mei foarte competenți, interpreți. Mulțumesc! Ce vreau să vă spun este foarte simplu. Încă de la început, de la începutul activității sale, Universitatea noastră a format interpreți parcursul la 8 ani, iar absolvenții săi uh, au competențe la standarde internaționale, fiindcă sunt uh, aprobați de ONU și Comisia Europeană la absolvire, să spunem așa. Dar întrebarea este, dat fiindcă sunt cetățeni chinezi, unii sunt foarte dornici să lucreze la Parlamentul European sau, Comisia Euro- sau la Comisia Europeană, să fie angajați permanenți. Înainte ca limba chineză să devină limba oficială a instituțiilor europene, ei nu pot să fie decât uh, interpreți liberi profesioniști, dar în conformitate cu, regi, cu regulile AIC, ei pot fi domiciliați numai dacă sunt domiciliați în China, nu pot să aibă un domiciliu fictiv la Bruxelles sau altundeva, iar Comisia Europeană și Parlamentul European nu dispun de banii suficienți pentru a le plăti biletul de avion la casa întâi pentru a se deplasa din China la Bruxelles. Pe de altă parte, aud că interpreți buni din China vin aici pentru a lucra pentru instituțiile europene, dar de fapt ei nu pot să facă acest lucru. Întrebarea mea este dacă se poate într-adevăr, s-ar putea într-adevăr ca instituțiile europene, Comisia și Parlamentul să le ofere acestor interpreți o viză specială pentru a putea să vină în Europa și să studieze și să lucreze ca interpreți liberi profesioniști aici. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dau cuvântul acum cuiva de la Parlamentul European uh, sau de la Comisia Europeană, domnule Jimenez, poate dumneavoastră, și vă rog să fiți foarte succinți pentru a avea cât mai multe întrebări cu putință. Mulțumesc. În primul rând, Harry, există o regulă care permite uh, să ai două domicilii profesionale în același timp. Însă, trebuie făcut uh, un studiu de piață foarte bun pentru a vedea dacă poți să spui domiciliul profesional pentru șase luni în Europa, pentru a lucra în special pentru instituțiile europene și celelalte șase luni să ai domiciliu în China. Și acest lucru n-ar fi o noutate, pentru că există mulți interpreți la Uniunea Europeană care fac acest lucru în mod obișnuit. Și cred că și la Națiunile Unite există interpreți care fac acest lucru destul de des, pentru că doresc să facă un mix între piața privată și piața instituțiilor internaționale. Și acest, acest lucru le-ar permite să lucreze la noi. Regulile pe care le avem noi și avem aici o convenție cu interpreții freelance. Pentru interpreții care vin din alte părți, din afara Bruxelului, le plătim biletul de avion și au dreptul să cumpere acest bilet în anumite condiții. Și ei nu, noi nu putem să încurajăm interpreții să călătorească în alte condiții decât cele care le sunt permise prin drepturile lor. Mulțumesc. Juan Carlos, o întrebare din spatele sălii. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Video Skovronski, membru AIC, interpret, formator de la Poznan din Polonia. O să vorbesc limba poloneză. Mulțumesc foarte mult! Vreau să mă uh, leg de ce a spus uh, doamna director uh, general Olga Cosmidu. Este foarte important ce s-a spus, se aplică, ni se aplică nouă interpreților, dar și rectorilor și șefii uh, șefilor serviciilor de interpretare. Vreau să vă împărtășesc două adevăruri care par banale, poate. 1. Cine ar trebui să formeze interpreții? Ar trebui să fie vorba despre interpreți care activează încă în domeniu și care au o experiență pedagogică. Cine nu ar trebui să uh, învețe, să formeze interpreții, cine? Persoane care nu sunt interpreți, nu au ce căuta în acest rol. Cei eh, care au o pregătire filologică, de pildă, profesori de literatură, știu și eu, nu au ce căuta în rolul de formator a interpreților. Acum, eh, dacă îmi permiteți, vreau să vă spun un lucru. De 21 de ani mă ocup de cursul de interpretare și traducere din Poznan. Și uh, mă întâlnesc în mod regulat cu rectorul Universității din uh, Poznan. Aș vrea să-i rog pe rectorii de pretutindeni să colaboreze. S-a spus că a spus cineva la un moment dat că interpretarea de conferință nu prea are legătură cu cunoașterea de limbi străine. Mulțumesc foarte, foarte mult. O să dau cuvântul doamnei Olga Cosmidu, după care o să dau cuvântul în încheiere lui Claire Donovan. Mulțumesc. Cred că v-am spus deja în prezentarea mea. În primul rând, am vorbit despre declarația de la Heinz, care se găsește în dosare dumneavoastră și pe care vă încurajez să o citiți. Cred că v-am spus deja că nici filologii, nici profesorii de limbi străine nu uh, sunt calificați să predea interpretarea. Mă tulbură, mă întristează și mă uimește acest lucru. Nu i-ar trece prin cap unui lector unui rector, mă scuzați, să îi ceară cuiva care nu are studii de medicină să predea medicină. Nu i-ar trece niciodată prin cap să permită unei persoane care nu este avocat să predea dreptul. Nu înțeleg prin ce, mașin, prin ce mașinație și închipuie că un filolog bun poate să predea interpretarea. Acest document despre care v-am spus este foarte clar în acest sens, iar Parlamentul European are o poziție mult mai strictă. Nu cooperăm decât cu școlile care nu numai nu numai, nu numai că angajează numai interpreți, dar trebuie să fie vorba și de interpreți acreditați de o instituție sau organizație internațională de amploare. Noi nu cerem neapărat doctorat acestor persoane, fiindcă suntem, sunt foarte puțini uh, interpreți care au doctorat. Îi numărăm pe degetele de la o mână și doi, trei dintre uh, ei sunt aici în sală. Deci nu cerem asta, fiindcă în acest fel am uh, eliminat interpreții și uh, uh, nu trebuie ca aceste școli de interpretare să le ceară profesorilor să renunțe la activitatea lor de interpretare pentru că uh, dețin acest post la universitate. Niciun medic nu ar accepta acest lucru și se lesne de înțeles, fiindcă dacă ar renunța să mai practice medicina, nu ar mai ști care sunt evoluțiile și uh, um, progresul din activitatea sa. De ce să rupem interpretul de activitatea sa de zi cu zi și apoi să, să ne așteptăm că el să predea ce a învățat acum 100 de ani? Este o aberație o astfel, un astfel de raționament. Iată de ce am invitat aici autorități din domeniul universitar pentru a le spune că fac rău universităților lor dacă au această abordare. Este imperios ca interpreții, ca persoanele care predau interpretarea să fie interpreți și să fie interpreți care activează în domeniu. Vă mulțumesc! Um, well, very much along the lines of what Olga's already said. Sunt de acord cu ce a spus Olga spuneți că, într-adevăr, un adevăr este că interpreții care activează în domeniu trebuie să predea interpretarea și nu ceilalți. Da, sunt de acord. Problema este că nu există o definiție clară a ce este un interpret. Și de aici definiția strictă a Parlamentului European, care este controversată, bineînțeles. Problema este că oricine poate spune că sunt că este interpret. Dacă din când în când am mai făcut ceva interpretare și la asta asistăm, cred, cu toții în lumea întreagă și eu am asistat la asta în lumea întreagă pe unde am eh, făcut vizite profesorii de limbi străine care au făcut interpretare o dată de două ori spun că sunt interpreți. Nu numai că trebuie să fie interpreți, trebuie să, trebuie să fie interpreți buni pentru a putea să dea mai departe cunoștințe și deprinderi uh, foarte importante. Îmi dau seama de ce uh, trebuie să, de ce am putea să mergem mai departe și să spunem că trebuie să fie acreditați de o, organi- de o organizație internațională. Poate, poate pentru unele piețe nu există această organizație, poate că nu permite limba respectivă acest lucru, dar este un punct de plecare bun. Sau am putea spune că trebuie să fie membri AIC. Astfel lucrurile s-ar, s-ar lămuri puțin și am ști mai bine despre uh, ce fel de interpret vorbim. Uh, Cred că noi și dumneavoastră, dumneavoastră ca formatori, noi ca angajatori, eu sunt între cele două lumi, ca să spun așa, ce puțin la nivel psihologic, avem o răspundere uriașă în ceea ce privește multilingvismul. Domnul Lopez a spus că uh, oamenii trebuie să aibă încredere în interpreți este un exercițiu de încredere față de interpreți, fiindcă le predau mesajul lor și asta se poate realiza pe termen lung numai dacă interpretarea este de bună calitate. Dacă noi recrutăm oameni care nu sunt buni, fiindcă sunt mai ieftini, fiindcă e mai ușor, fiindcă locuiesc mai aproape, din orice motiv, fiindcă nu avem un sistem de evaluare bine pus la punct, dacă formăm interpreți, le dăm o diplomă și ei nu au competențele necesare de uh, interpretare, atunci ne tăiem toți craca pe care stăm și facem un mare, mare de serviciu multilingvismului. Barbara? And Barbara, ultima întrebare. Mi s-a spus. Nu este o întrebare, ci o observație scurtă, fiindcă vorbim despre standarde. Aș dori să vă spun că EMCI are un nou document privind standardele de asigurare a calității pentru toate programele de interpretare. Vreau să vă spun, în egală măsură, cu mare bucurie, că uh, s-a, deschide, s-a deschis noul consorțiu EMCI iar că aceste documente vor fi publicate pe site-ul internet și pot fi consultate de uh, universitățile uh, membre sau care doresc să devină membre care doresc să devină membre, știu că sunt multe, dar uh, ce, multe dintre aspectele discutate aici sunt incluse în standardele de calitate. Vreau să vă spun acest lucru. Mulțumesc foarte mult tuturor. Haideți să aplaudăm interpreții, vă rog. And let's proceed for our cocktails. Și haideți la cocktail acum. Eine organisatorische Angabe noch. Verzeihung, bitte noch um eine Sekunde Geduld. Erst Un uh, aspect uh, practic. Mulțumim tuturor invitațiilor. Avem uh, un cocktail acum și o cină. Dacă nu puteți participa la aceste evenimente, vă rog să nu uitați că mâine la 9 jumătate începe ședința noastră. Nu se, nu se acceptă sfertul academic. Să știți că uneori se formează cozi la intrarea Parlamentului European din motive de securitate și să țineți cont de acest lucru. Nu vă uitați nici ecusonul. Sper că mâine se avem alături de noi pe aceiași interpreți, fiindcă avem tot soiul de subiecte interesante. Vom discuta mâine despre ce pot face, uh, iată, mașinile și vă aștept mâine cu toate aceste lucruri interesante. Vă mulțumesc!